Uh, so good morning everybody. I think... Bună dimineața tuturor. Cred că voi începe cu comunicările președintelui pentru că raportorul nu a, încep, nu a ajuns însă pentru a avea schimbul de opinii despre reindustrializarea Europei. Pentru cei câțiva prezenți astăzi în sală și oricum avem o sală foarte mare la dispoziție astăzi pentru audierea foarte importantă de după masă referitoare la serviciile de pe piața internă europeană. Care este situația în acest moment? Dacă directiva pentru servicii este eficientă și dacă contribuie la creșterea economică? și sper că această temă interesantă vă va încuraja să veniți la această audiere de după masă Doresc să-i salut pe toți cei care ne urmăresc pe internet și uh, vă aduc aminte că avem uh, acest uh, newsletter, poate l-ați uh, primit prin e-mail și poate doriți să vă uh, treceți și dumneavoastră pe lista celor care primesc acest newsletter. În această dimineață m-am întâlnit cu echipa care se ocupă de comunicări la Parlament pentru a încerca să uh, îmbunătățim comunicarea, eventual să folosim și LinkedIn. Poate știți dumneavoastră că există acest uh, site și vă voi ține la curent cu uh, ceea ce se va mai întâmpla. În primul rând, haideți să adoptăm în mod oficial uh, ordinea de zi. Îl văd pe domnul uh, Kreutzmann și pe doamna Rüle, care sunt așezați foarte departe de mine. Presupun că ordinea de zi este adoptată în forma sa. Vă mulțumesc. Aș dori să vă spun ce ne așteaptă astăzi și mâine. Mâine deschidem discutarea unui aviz foarte important despre trialurile clinice, apoi trebuie să luăm uh, câteva decizii în legătură cu dosare legislative foarte importante care acum uh, progresează în sistem, uh, codul VAMAL, achiziții publice, avem un vot foarte important în legătură cu detașarea lucrătorilor. La ora 10 și 15 mâine, comisarul Michel Barnier va fi alături de noi pentru a ne spune care, sunt, care este planul de lucru pentru ultimul uh, an de mandat legislativ. Apoi, doamna Gebhardt, împreună cu Hans-Peter Mayer, vor uh, discuta munca începută de Parlament uh, vis-a-vis -vis de legea, o lege europeană comună în materie de vânzări și aș dori să vă atrag atenția și asupra sistemului de identificare electronic pentru tranzacțiile din piața internă europeană. Deci avem o agendă foarte plină. Cam, cam acestea au fost comunicările președintelui și o salut pe doamna raportare, pe doamna Gebhardt și trecem direct la avizul referitor la aviz pentru Comisia ITRE, un răspuns la comunicarea Comisiei în sensul reindustrializării Europei în scopul promovării competitivității și sustenabilității. Este o temă foarte interesantă pentru Comisia noastră și acum voi da cuvântul doamnei Gebhardt, domnul Schwab va lua cuvântul în numele domnului, domnului Comi, domnul Kreutzmann, va interveni în numele uh, domnului Markakis, de asemenea, doamna Rula este prezentă, eu voi lua cuvântul în numele grupului meu politic și toți cei care doresc să intervină în această discuție sunt bineveniți. Dau cuvântul doamnei Gebhardt. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aștept cu nerăbdare această discuție, chiar dacă majoritatea raportorilor din umbră nu sunt prezenți. Oricum, discutăm o propunere a Comisiei care trebuie salutată, pentru că am văzut tocmai în această criză economică pe care uh, parțial am depășit-o, parțial suntem încă în ea, că în multe părți din Uniunea Europeană, situația economică și economia nu funcționează atât de bine cât ar trebui. Dacă în Uniunea Europeană am avea, am fi avut uh, măsuri politice mai uh, cuprinzătoare, atunci poate criza ar fi fost una mai ușoară decât a fost cazul. Și acest lucru este valabil mai ales în statele în care uh, economia s-a concentrat prea mult pe servicii. Tocmai aceste state au fost uh, cele care au suferit mai mult în cadrul acestei crize. Tocmai de aceea trebuie să salutăm această inițiativă a Comisiei Europene și cred că această inițiativă trebuie să se bucure de atenția noastră a politicienilor. Consider că o politică industrială proactivă care include cât mai multe domenii politice și acest lucru este foarte important, această includere este foarte, este foarte de dorit. O politică industrială nu este doar o politică economică sau o politică fiscală, ci este și o politică socială, o politică de mediu. Toate ele, toate elemente care ne permit să avem o viziune cât mai globală. Nu aș dori să repet uh, lucrurile pe care le regăsiți în cele șase puncte din propunerea mea, pentru că sunt sigură că colegii au putut să le citească și cetățenii interesați pot să le citească pe internet, pentru că nu am avut foarte mult spațiu la dispoziție, doresc să mă concentrez asupra lucrurilor pe care nu le-am inclus în proiectul de aviz, dar care probabil vor fi reflectate prin amendamentele pe care le voi propune. Pe de-o parte, deși mi se pare un lucru pozitiv uh, faptul că Comisia dorește să aibă o politică de industrializare, am fost puțin mirată când am văzut care este baza propunerii Comisiei pe alocuri am avut uh, impresia că trecem la o economie planificată. De ce? Pentru că au fost uh, subliniate mai multe domenii industriale care ar trebui să fie consolidate mai mult. Eu nu sunt sigură dacă această cale este cea corectă pentru a promova industria europeană, pentru că politica industriale, tocmai în state dezvoltate, cum sunt statele europene, um, este clar că noi nu putem concura în toate sectoarele industriale cu state cum este China sau India. Noi avem nevoie de industrii de vârf și, în acest context, inovarea și creativitatea sunt domeniile esențiale. Astăzi însă nu știm ce înnoiri creative vor apărea mâine. Tocmai de aceea mi se par, pare puțin dificil să stabilim de, pe, de astăzi în ce direcție va merge, va merge sprijinul pe viitor. Mi se pare mai important să sprijinim mai mult inovarea, cercetarea, pregătirea în uh, universități și cercetarea de vârf, pentru ca până la urmă cândva să primim și noi uh, mai multe premii Nobel în cercetare. Deci trebuie să fim atenți ca nu cumva printr-o economie planificată să ratăm uh, posibilele oportunități uh, viitoare. Cred că un alt punct este important. Am ascultat cu foarte mare atenție discursul uh, președintelui Barack uh, Obama adresat națiunii americane, un discurs foarte interesant care conține și o ofertă adresată Uniunii Europene, ofertă de care cred că ar trebui să profităm. În uh, discursul său, domnul Obama s-a referit la două puncte foarte importante pentru politica industrială europeană. Dumnealui a pus o mare valoare pe pe stabilirea unui salariu minim obligatoriu cu valoare de 9 dolari pe oră. Și, într-adevăr, piața internă trebuie să crească mai mult, tocmai pentru a avea mai mult loc pentru toate produsele și apoi a transmis un uh, semnal puternic înspre reindustrializare, înspre comerț liber, în urma unui acord de liber schimb între Statele Unite și Europa. Consider că dacă uh, vom pregăti acest acord de liber schimb între Statele Unite și Uniunea Europeană, ar fi foarte bine ca și poziția Parlamentului să fie una uh, consolidată. Parlamentul trebuie să spună foarte clar în ce direcție trebuie să meargă acest acord, care va fi încheiat până la urmă între Statele Unite și uh, Consiliu și acest punct cred că ar trebui să fie inclus în raportul uh, meu. Din păcate nu, nu l-am putut uh, include în momentul în care am redactat acest text, pentru că discursul nu fusese ținut în momentul în care textul uh, a fost trimis spre traducere. Un alt punct la care ar trebui să ne referim de asemenea probabil este punctul care va fi cel mai greu de impus și de apărat. Avem nevoie de o armonizare uh, a sistemului de impozitare a societăților comerciale. Nu putem accepta în continuare situația în care există o competiție între statele membre o competiție de a atrage societățile comerciale, pentru că o asemenea competiție între statele membre duce la crearea locu- unor locuri de muncă în defavoarea altor locuri de muncă într-un alt stat membru. Aceasta nu poate fi politica europeană, ci politica europeană trebuie să se asigure că se creează cele mai, cel mai bun cadru de funcționare pentru societăți pentru ca între întreprinderi să existe un sistem corect de concurență și nu un sistem de concurență între sistemele de impozitare din uh, statele membre. Deci, cred că trebuie să includem și acest punct în proiectul de aviz. Am văzut că există aceste, acest, aceste diferențe imense din acest punct de vedere și acest lucru a dus în uh, Cipru și în Irlanda la uh, apariția unei, unui anumit tip de economie, însă este vorba de un singur tip de economie care se bazează prea mult pe servicii, uh, ignorând puțin uh, industria. Și acum nu știu de ce mi-a fost luată ceașca din față, dar oricum această concentrare pe un singur tip de economie trebuie, trebuie discutată mai mult. Dorisem însă ceai. Deci, uh, îmi pare foarte rău, mi-a fost luată ceașca, mi s-a adus cafea, deși eu de obicei beau ceai. Oricum se întâmplă așa ceva. Cred că mă voi opri aici din punctul meu de vedere, ar trebui să fie inclusă și alte puncte. Oricum, uh, consider că ar fi mai bine să avem o discuție și poate, uh, dar sunt sigură că domnul președinte mă va întreba care va fi calendarul. Termenul de depunere a amendamentelor va fi 26 februarie la ora 12 Vom avea o discutare a amendamentelor data de 20 martie. Votul în Comisia INCO este prevăzut pentru data de 24 aprilie. Votul în Comisia ITRE va avea loc în mai 2013, deci cred că nu suntem presați de timp și aștept uh, cu nerăbdare opiniile raportoarelor și raportorilor din uh, umbră să văd care care, va fi, care sunt opiniile, de fapt, și a tuturor grupurilor politice. Vă mulțumesc pentru o prezentare foarte interesantă și mă bucur că v-ați uh, referit la discursul domnului Obama și la acordul de liber uh, schimb. Este un lucru foarte interesat. Îmi doresc să vă spun că am fost uh, invitat să particip la uh, comitetul uh, director al uh, dialogului transatlantic. Este vorba de un forum care discută tot felul de elemente indiferent, inclusiv standarde de schimb și așa mai departe. Sper că în acest context vom, voi putea discuta și împreună cu coordonatorii cum am putea să ne implicăm mai mult, pentru că, din punctul meu de vedere, comisia noastră Um, are o experiență foarte mare, mai ales când vine vorba de obstacolele non-tarifare în fața, în, în calea liberului schimb. Foarte bine. Domnul Schwab are cuvântul acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. O reprezint astăzi pe colega noastră Comi. Dumneei se își cere scuze, dar trebuie să participe la o întâlnire importantă în Italia și m-a rugat să iau cuvântul în numele grupului PP. Doresc să vă spun că um, în mare sunt de acord cu majoritatea punctelor din acest aviz în forma sa actuală. La punctul 4, raportoarea propune sublinierea Uh, salariului minim pe economie pentru industria europeană, chiar dacă acest lucru ar fi susținut de majoritatea comisiei, sunt convins că până la urmă comisia care se ocupă de aspectele sociale ar considera că noi ne-am depășit puțin prerogativele. Oricum, domnule președinte, noi ne-am dorit uh, includerea unui alt alineat în care uh, Uh, să discutăm despre, îmbună, despre îmbunătățirea pieței de mărfuri în uh, Uniunea Europeană, pentru că um, industria europeană produce foarte multe mărf, produ, mărfuri bune care trebuie să fie promovate cât mai bine în uh, Uniunea Europeană. Și din punctul nostru de vedere, de exemplu, piața pentru produse farmaceutice este foarte importantă. Această piață nu este amintită de propunerea comisiei. Pe de altă parte, sectorul uh, apărării este foarte important. Și, în uh, ultimul rând, trebuie să ne punem întrebarea dacă nu ar trebui să uh, amintim ceva nerecunoașterea principiului uh, recunoașterii reciproce a calității produselor. În general, grupul politic PPE acceptă o politică industrială bine integrată. Noi suntem consideri că um, în Europa există un sector industrial care poate fi dezvoltat mai mult după cum s-a spus, uh, serviciile probabil nu vor scoate Europa din criză și serviciile nu sunt uh, suficiente pe termen lung. Tocmai de aceea este important să ne concentrăm și pe politica industrială și să luăm în acest context hotărârile uh, necesare. Cea mai importantă decizie este să creăm cadrul necesar pentru ca industria europeană să funcționeze cât mai bine. Desigur, anumite uh, lucruri nu țin neapărat de comisia noastră, uh, elemente legate de uh, mediu, dar și elemente legate de întreprinderile mici și mijlocii pe care le putem discuta noi aici la comisie. Și cred că vom accepta multe lucruri uh, prevăzute în acest aviz, dar sunt sigură că raportarea noastră din umbră, doamna Comi, va propune câteva amendamente. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, uh, domnul Cațimar Kakis. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte, la rândul meu. Nu pot decât să o felicit pe doamna Gerbhardt. Sunt de acord cu ea pe multe puncte. Vedem la punctul 4 de unde ca să spunem așa, provine acest uh, proiect, însă cu siguranță amendamentele vor aduce din nou pe calea cea bună raportul. Producția industrială, într-adevăr, după cum s-a spus deja, are de suferit uh, la nivel european. Nu în și asta nu într-o manieră uh, izolată, ci la nivelul întregii Uniuni Europene există această scădere a importanței uh, industriei. Mai puțin poate în uh, Finlanda. Și asta este o urmare a regulilor uh, care guvernează piața internă. Piața internă, din păcate, a întărit punctele forte ale uh, economiei, economiilor europene, dar a și slăbit punctele slabe ale economiilor europene. Dacă ne uităm la Spania, Portugalia, Grecia, etc., ne dăm seama că acolo baza industrială a dispărut în totalitate, iar acum această bază industrială trebuie să fie reclădită. Prin urmare, noi trebuie să ne gândim care ar fi cele mai bune soluții pentru uh, aceste demersuri. Mă gândesc, spre exemplu, la sistemul uh, dual de învățământ. Acesta este un uh, produs, un serviciu de, de export care este cumpărat, între ghilimele, de tot mai multe state. Ce înseamnă acest sistem? Elevii Uh, pe lângă baza teoretică pe care o primesc uh, în sistemul normal de învățământ, au posibilitatea de a face practici pe la diferite societăți. Ei bine, acest tip de formare uh, funcționează deja, dar ar putea de asemenea să fie îmbunătățit, pentru că un astfel de sistem nu poate decât avea efecte pozitive asupra calității bun, bunurilor pe care le, le producem noi. Acest sistem stă la baza succesului economiei industriei germane. Și vedem că Spania, spre exemplu, încearcă acum să adopte acest sistem de învățământ. am uh, putea să ne gândim și la modul în care am putea promova anumite industrii deficitare în momentul de față. Am putea să promovăm aceste industrii prin intermediul fondurilor uh, europene. Deocamdată aceste fonduri uh, europene nu există, sprijinirea industriei se face în continuare la nivel național și vedem asta din modul în care sunt absorbite fondurile. Deci, ca urmare a acestei uh, realități, trebuie să creăm un cadru potrivit care să ducă la finanțarea reindustrializării. Dar, în același timp, s-ar putea constitui bănci Uh, naționale sau bănci europene care să sprijine, practic, reindustrializarea. Aceste bănci ar putea apărea în uh, statele în care deja în care aceste instituții financiare ar fi într-adevăr necesare și în care ele nu, nu există în momentul de față. Și mai există un punct pe care vreau să-l uh, pun în discuție, este un punct foarte sensibil pentru noi. Este vorba despre decalajele existente la nivelul plăților. Adică, în momentul în care plățile nu sunt efectuate la timp, uh, industria are de suferit, în special dacă ne referim la com- companii mici. Decalajul acesta între plăți și încasări a continuat să crească în Europa și acesta este un uh, aspect pe care trebuie neapărat să-l punem în discuție în raportul nostru. Vă mulțumesc. Doamna Râle, eu po- pot să fiu succintă pentru că s-a spus deja, s-au spus deja multe. Nu pot decât să, să vă spun de la bun început că sunt într totul de acord cu doamna Gerbhardt atunci când spune că economia sau industria planificată nu are niciun sens. Am avut deja experiență în trecut cu acest tip de economie, sau industrie, ei bine, aceste experiențe au dat uh, greș, nu are sens să, să mai încercăm din nou. Deci e nevoie de finanțe, clar, de sprijin uh, financiar. Uh, în momentul de față pentru uh, cercetare și uh, dezvoltare, pentru inovație. Dar pentru ca inovația aceasta să fie într-adevăr promovată, atunci e nevoie de fonduri, trebuie să cerem într-o manieră imperativă aceste fonduri. În rest, uh, sunt de acord cu antevorbitorul meu, sistemul dual de învățământ, tare bună soluție, dar mai există uh, încă un uh, un, uh, un lucru la care trebuie să ne referim neapărat în acest context și anume importanța recunoașterii importanței acestui tip de învățământ. Comisia se pare că nu este de acord cu, cu acest sistem. Domnul președinte, câteva cuvinte din partea mea și mai apoi voi da cuvântul celorlaltor colabor- coordonatori. Și îmi cer scuze că nu am dat uh, cuvântul comisiei, cred că este un uh, reprezentant al comisiei în sală și cu siguranță vom auzi uh, remarcile Comisiei în curând. Această temă este una asupra căreia e clar că trebuie să ne aplicăm atenția. Acum să trec uh, la remarcele mele. Uitându-mă la propunerea, la documentul Comisiei, propunerea care stă la baza acestui raport și a raportului Comisiei, comisiei uh, ITRE, deci, uitându-mă la propunerea comisiei, nu pot decât să spun următoarele. Recomandările din acest uh, document sunt cât se poate de vehemente. Uh, ele se referă la piața unică. Se spune aici că e important ca uh, piața unică să se bazeze pe norme și reguli cât se poate de clare și armonizate. Deci, iată, dacă ne gândim la companii și la activitățile economice, ne dăm seama că aceste activități economice sunt întotdeauna pe termen lung, se realizează, se fructifică în termen lung. Prin urmare, Uh, e important ca regulile care guvernează toate eco, uh, activitățile economice să, să fie cât se poate de clare. Problema e că și să permită planificările pe termen lung. Uh, Uh, problema e că, iată, astfel de reguli armonizate trebuie să fie discutate de o grămadă de foruri uh, legislative la nivel european. Prin urmare, se prea poate ca adoptarea lor să întârzie. Deci, iată, trebuie să ne grăbim și trebuie să ne gândim la motivul pentru care această viteză sporită este necesară. Și acum, uh, în ceea ce privește economiile care se descurcă mai bine sau mai prost pe perioade de criză, ok, Germania e un caz special, însă în țara mea acum încercăm să stimulăm creșterea economică. Ce s-a întâmplat până acum în Regatul Unit? Am reușit să creăm locuri de muncă în sectorul privat, în special în domeniul serviciilor, pentru că acest domeniu are posibilitatea de a recruta oameni într-o manieră accelerată și, de asemenea, am încercat să încurajăm uh, crearea locuri de muncă și am încercat să încurajăm pe oameni, uh, pe, pe oamenii de afaceri să, să angajeze din ce în ce mai mulți oameni. Iată ce am reușit noi să facem în uh, Regatul Unit. Și asta ar trebui să facă cu toții. Nu aș vrea în această propunere a noastră să ne, să ne referim la propunerile, propuneri fiscale. Eu nu cred că ar trebui neapărat să discutăm despre o armonizare a fiscalității și nu ar trebui să folosim, să vorbim nici despre taxele uh, Uh, și impozitele care trebuie să fie, uh, să fie achitate de angajați și angajatori. Chid că această temă este foarte importantă. Din păcate, ea nu ține neapărat de responsabilitatea și prerogativele comisiei noastre. În orice caz, e foarte, foarte bine că Evelyn se gândește la ideea aceasta de crearea unor locuri de muncă pe termen lung. Acestea sunt locurile de muncă pe care ni le dorim în industria producătoare, acum, iată, producția a crescut, însă numărul de locuri de muncă a scăzut. De ce? Pentru că oamenii angajați sunt din ce în ce mai bine uh, pregătiți, uh, procesele industriale sunt din ce în ce mai complexe și uh, Tocmai uh, din acest motiv reușim să, sau să, să observăm această evoluție. De asemenea, însă, industria producătoare, iată, se transformă și într-o industrie de servicii. Avem un fel de doi în, în uh, unul aici. Avem o grămadă de exemple de companii care în trecut au reușit să producă uh, Uh, niște bunuri cât se poate de complexe și, și, și scumpe de asemenea, s-au uh, redirecționat în parte și spre servicii. Spre exemplu, uh, Rolls-Royce. În trecut se ocupau doar de, creare, de, de, de producerea mașinilor, iar acum 40% din activitățile acestei companii sunt practic uh, activități de servicii, de mentenanță, etc. Iată, această dualitate este foarte, foarte importantă și din ce ce în ce mai mulți oameni de, de afaceri se concentrează acest, asupra acestei opțiuni. Uh, și această opțiune, practic, oferă mai multă flexibilitate atât uh, clienților, cât și companiei per ansamblu acest uh, tip de dualitate ar putea fi adoptată de companiile care produc, spre exemplu, utilaje grele sau autobuze sau ce știu eu, etc., etc. În orice caz, acestea sunt evoluțiile pe care le înregistrăm în momentul de față și cu siguranță, iată, aceste evoluții vor duce și la modificări în ceea ce privește uh, pleada de locuri de muncă oferite de aceste companii. Acum, în ceea ce privește IMM-urile, IMM-urile reprezintă în continuare o problemă. Ieri m-am întâlnit cu reprezentanții ai antreprenorilor maltezi pentru a discuta despre problemele economiei malteze și în Cipru am purtat o discuție despre structura economică cipriotă. E bine, Malta și Cipru se bazează pe activitățile uh, de IMM un IMM care are 250 de angajați e considerat în Malta a fi o mare companie. Ca să vă dați seama cât de diferită este structura economiei malteze, respectiv cipriote, în comparație cu uh, economiile celorlaltor state europene. În orice caz s-a constatat faptul că noile tehnologii, uh, sistemele noi IT, software, uh, software-urile noi, Uh, designul, etc., pot, se pot transforma în adevărate aturi pe care IMM-urile le pot uh, exploata. Deci, iată, IMM-urile care fac parte din uh, lanțul industrial pot întări, practic, lanțul industrial în cazul în care sunt inovatoare, dau dovadă de capacitate de inovație. Iată, micile companii pot, se pot transforma într-o bază solidă a, a lanțului acestuia al reindustrializării, al industriei pe care ne-o dorim. Și tocmai de aceea trebuie să sprijinim clar aceste IMM-uri, aceste mici companii care reprezintă uh, bazele industriei noastre. Aceste uh, IMM-uri au uh, în mod evident nevoie de finanțare, deci trebuie să le asigurăm finanțarea. De asemenea, avem nevoie de programe de sprijin pentru tinerii antre- antreprenori. Iată, o mulțime de lucruri la care ne putem uh, gândi și pe care le putem uh, include în raportul nostru. Bine, atât din partea mea, doamna Pitikainen acum și mai apoi uh, domnul Coferari și mai există câțiva doritori. Doamna Pitikainen, vă rog. Uh, very... Many important issues have been said. Vă mulțumesc, s-au menționat aspecte foarte importante până acum. Eu susțin majoritatea punctelor. Aș dori să, să-i mulțumesc și raportorului pentru munca foarte bună pe care a făcut-o. Eu sunt de acord cu punctele de vedere exprimate până acum și cred că ar trebui să ne concentrăm pe eficiența gestionării resurselor. Este foarte important ca Europa să se reindustrializeze, în special din punctul de vedere al serviciilor. Avem nevoie de o structură industrială a producției care este bună pentru Europa și pentru toată lumea și, evident, pentru consumatori. Dar ajungem la întrebarea cum să facem acest lucru. Oare încercăm să fim competitivi pe piețele de ieri, pe piețele de astăzi sau și mai bine pe piețele de mâine? Nu trebuie să fim ecologiști convinși și nici nu trebuie să fim foarte interesați de um, ecologie pentru a ne da seama că suntem din ce în ce mai mulți și folosim din ce în ce mai multe produse și astfel vom ajunge să epuizăm aceste resurse. Cum ajungem, deci, să creăm piețe și produse care să fie eficiente din punctul de vedere al produselor, al resurselor? Trebuie să producem pentru binele consumatorului și pentru profitul companiilor cu cât mai puține resurse. Niciuna din companiile noastre și niciunul din statele membre nu pot să facă acest lucru momentan, așa că avem nevoie de o perspectivă europeană. Avem nevoie de o gândire strategică pentru strategia Orizont 2012. Avem nevoie de o gândire strategică în materie de legislație, în materie de legislație cu privire la piața unică și așa mai departe. Este foarte important nu numai pentru viitorul nostru, dar și pentru succesul strategiei de reindustrializare. Sper că vom, acest lucru se va reflecta mai bine în raportul în sine și că raportorul va sprijini acest punct de vedere. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule președinte, domnul Coferati. Politica industrială este un subiect de actualitate astăzi, iar raportorul a și menționat motivele pentru care se discută așa mult despre aceasta. Dată fiind și criza prin care trec statele membre, este foarte important să discutăm despre politica industrială. Creșterea nu poate să aibă loc decât dacă este sprijinită de o politică industrială adevărată și aceasta este acesta este scopul statelor membre, o politică industrială care să fie coordonată de Uniunea Europeană însăși. Cred că trebuie să ne aducem aminte de condițiile esențiale pentru realizarea acestei creșteri. Trebuie să ne reorganizăm, să restructurăm sistemul existent, dar și să conservăm anumite aspecte ale acestuia dacă pierdem anumite domenii de activitate care au fost transferate în alte țări unde situația este mai favorabilă a angajatorilor, deoarece aceștia plătesc mai puțin, atunci um, procesul de industrializare se va opri. Dacă însă inversăm acest proces negativ, investind în cercetare și în inovare, atunci vom putea să relansăm creșterea. O politică industrială are nevoie de proiecte mari de cercetare și de inovare. Altfel, nu putem să vedem viitorul Europei în absența unor produse și bunuri care de obicei se produc în Europa și care ar nu s-ar schimba. Avem nevoie de un proces de inovare, atât în ceea ce privește calitatea acestor produse, dar și în ceea ce privește structurile de producție. Așa că în acest moment este foarte important să consolidăm infrastructura europeană în domeniul industriei grele, dar și în domeniul industriei ușoare rețelele feroviare, de exemplu, și așa mai departe. Nu este niciun sector industrial care să producă capital și să aibă profit și care să aibă rezultate bune dacă nu există o astfel de infrastructură sau dacă infrastructura este slabă. Trebuie să ne asigurăm că lucrătorii ajung la serviciu în condiții corespunzătoare și ca un sistem de transport la dispoziție, așa că trebuie să ne concentrăm pe toate aceste domenii. Acest subiect a mai fost discutat și în alte comisii, nu numai în comisia noastră. Este vorba în special despre faptul că trebuie să ne concentrăm și pe sectoarele tradiționale ale industriei sectoare care au existat dintotdeauna aici, în Europa. Trebuie să conservăm ceea ce avem deja, să reorganizăm, dar să și păstrăm ceea ce deținem deja, să promovăm, cercet, să promovăm cunoștințele, expertiza. Trebuie să fie o prioritate în politica industrială și de asemenea trebuie să consolidăm infrastructura pentru a avea o industrie competitivă în Europa. Mulțumesc! Vă mulțumesc, sunt de acord cu dumneavoastră cu privire la consolidarea infrastructurii. Cred că este un aspect foarte important pentru politica industrială. Mai dorește cineva să intervină? Doriți să ne împărtășiți câteva idei? Din partea Comisiei? Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat ocazia să vă prezint câteva idei din partea Comisiei. Vă mulțumesc pentru comentariile pozitive pe care le-am auzit astăzi aici. Aș dori să subliniez câteva puncte. Cred că această comunicare este o dovadă clară din partea Comisiei că politica industrială trebuie să fie baza altor politici. Acum um, trăim vremuri grele, am pierdut peste 3 milioane de locuri de muncă în ultimii 5 ani în domeniul industriei, iar acest uh, lucru presupune o reacție realistă. Competitivitatea este de asemenea un aspect important pe care îl discutăm deja de multă vreme. Acum este momentul să ne respectăm promisiunile și să facem ca lucrurile să meargă. De aceea trebuie să luăm măsuri. Nu există niciun instrument de planificare la nivel central în ceea ce am prezentat noi. Noi am prezentat practic un număr de domenii de activitate unde toată lumea și nu numai Europa și chiar vă rog să vedeți și politica industrială a Casei Albe și a lui Obama și veți găsi aceleași teme pe care le-am identificat și noi. Nu este vorba de sectoare care deja se descurcă foarte bine, ci este vorba de sectoare cu potențial care vor înregistra o creștere pe viitor. Este vorba de sectoare pentru care dacă avem instrumentele necesare în termen de piețe, finanțare, cunoștințe, ar putea ajuta foarte mult economia europeană. Și acestea vor avea rezultate deoarece am investit foarte mult în ele puteți să urmăriți programul nostru cadru pentru cercetare și dezvoltare și veți găsi aceleași subiecte care se repetă de-a lungul multor proiecte de cercetare. Din păcate, pentru multe dintre acestea, nu am reușit să transformăm cifrele în domeniul cercetării și dezvoltării în leadership industrial. Acesta este însă obiectivul nostru. Acesta, do, acesta este lucrul pe care dorim să-l facem de data asta. Dorim să creăm condițiile favorabile pentru creșterea piețelor. Există câteva piețe care au potențial de creștere. Toată lumea știe că numărul de mașini uh, electrice și ecologice va crește pe viitor, dar uh, nu putem să facem noi toate investițiile în termen de um, vehicule ecologice. Din păcate, există diverse standarde în Europa care au fost um, dezvoltate în domeniul privat și în ciuda recomandărilor europene, nu s-a ajuns la un acord cu industriile, iar acest lucru ne ține pe loc. Sper să reușim să deblocăm această situație. Aș putea să vă mai dau exemple similare în domeniul biotehnologiilor. Există diverse tipuri de tehnologii, diverse tipuri de cunoștințe în domeniul tehnologic și științific gata să fie folosite. Și dacă le permitem companiilor să aibă încredere unele în celelalte, să pună cap la cap aceste bucăți de informații tehnologice, atunci lucrurile vor progresa. În general, cred că trebuie să creăm aceste condiții și apoi vom vedea dacă chiar s-au înregistrat progrese în domeniul biotehnologiilor, de exemplu, sau în domeniul vehiculelor ecologice, care vor fi companiile care vor um, profita de aceste oportunități. În decembrie anul trecut, um, colegul McKinsey a publicat un raport conform căruia investițiile în domeniul privat în perioada 2007-2011 au scăzut cu 35 de miliarde pentru a putea repune pe picioare investițiile, avem deja instrumentele necesare, însă trebuie să avem grijă la mesajul pe care îl transmitem companiilor pentru ca fluxul de investiții să înceapă să funcționeze și să se traducă în crearea de noi locuri de muncă. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră și pentru abordarea cuprinzătoare. Ați dori să mai adăugați câteva cuvinte? Da, aș dori să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul, care au îmbogățit această discuție, care mi-au dat mai multe idei și material de gândit. Oricum, aș dori să spun un lucru Comisiei Europene Uh, se pare că lobby-ul biotehnologiei a lucrat foarte bine pe lângă comisie pentru că indiferent unde ajung, indiferent despre ce temă discutăm, uh, până la urmă se dă exemplu biotehnologiei. Și tocmai de acest lucru um, tocmai de acest lucru mă uh, temusem că vom ajunge la această economie planificată. Cred că ar trebui să permitem cercetării să ne arate în ce direcție va merge. Noi pur și simplu trebuie să ne asigurăm și sunt uh, de acord cu colegul nostru Coferati să, că creăm infrastructura necesară pentru că avem nevoie de inovare aici și nu să sprijinim uh, elementele deja existente. Deci eu nu înțeleg acum de ce ar trebui să sprijinim um, marile întreprinderi, ci consider că ar trebui că trebuie să sprijinim noile idei, noile întreprinderi care au idei noi. Cred că la acest lucru ar trebui să se gândească comisia, să hotărească în ce direcție vrea să meargă. Aș dori să mulțumesc colegilor mei care au spus foarte multe lucruri corecte. Este vorba de îmbunătățirea pieței uh, bunurilor, domnule Schwab, sunt uh, de acord cu dumneavoastră, sistemul dual de pregătire de educație a arătat, situația din Germania ne-a arătat că este adevărată binecuvântare și eu știu că în Franța, de exemplu, uh, întreprinderile Uh, se plâng de numărul mare de tineri care au o pregătire teoretică foarte bună, dar care nu știu să facă mai nimic în practică. Și domnule Kacimarkakis, am putea să ne gândim și la crearea unor uh, asemenea bănci de sprijin, da, punerea în aplicare a, directive referitoare la întârzierea plăților, însă cred că aici, din păcate, problema Um, rezidă în Germania. Mă întreb acum de ce uh, directiva referitoare la întârzierea plăților este folosită de Germania pentru a uh, amâna lucrurile. Deci, poate ați putea discuta dumneavoastră cu ministrul dumneavoastră care se ocupă de problemele economice din uh, Germania despre acest lucru, doamna Rüle, cu planificarea financiară acum. Cred că... A, văd că doamna Rule a plecat. Oricum, voi include și acest punct pentru că este unul foarte important. Apoi doamna Pieticainen s-a referit la folosirea eficientă a resurselor. Într-adevăr, acest, uh, acest acest punct trebuie să devină o prioritate pentru noi, trebuie să ne formulăm foarte bine obiectivele, folosire eficientă a resurselor, a energiei. Avem nevoie de aceste obiective, avem nevoie de cercetare și dezvoltare în acest domeniu, însă pentru acest lucru avem nevoie și de finanțarea necesară. Trebuie să lăsăm libertatea uh, oamenilor de știință și întreprinderilor pentru a ne spune ce își doresc, pentru că nu ne dorim să impunem cetățenilor ce tehnologii uh, doresc să folosească. Cred că aceasta este calea corectă și acestea sunt propunerile pe care le voi face. Și, domnule Harvard, desigur doresc să vă mulțumesc pentru această idee care amintește echilibrul între economii. Sunt de acord cu dumneavoastră și aștept cu nerăbdare discuția domnule Schwab pentru că ați spus că nu vă place faptul că la punctul 4 am uh, amintit salariul minim vă atrag atenția că nu se regăsește acest uh, lucru la punctul 4. Am anunțat pur și simplu că îl voi include. Și nu accept argumentul referitor la motivele legate de competență. Cred că și în sectorul industrial avem nevoie de o perspectivă globală și și pe piața internă vedem că politica economică este strâns legată de cea socială, nu există nicio contradicție între cele două și în, în aceste condiții, uh, fiți sigur, voi face această propunere, chiar dacă dumneavoastră nu vă place foarte mult și aștept cu nerăbdare discutarea acestui punct. Good. Well, it's been an excellent... Mulțumesc. Um, a fost o dezbatere foarte interesantă. Doresc să-i mulțumesc lui uh, Evelyn și tuturor celor care au luat cuvântul. Aștept și eu cu nerăbdare, cu nerăbdare continuarea discuțiilor și sunt convins că amendamentele propuse vor aduce adevărată plus valoare la acest proiect de aviz. Trecem acum la două avize foarte importante adresate Comisiei de Afaceri, de Afaceri Economice și Monetare. Până acum nu avem o decizie formală referitoare la o colaborare consolidată. Uh, probabil uh, propunerea noastră va fi respinsă pentru că nu am reușit să ne impunem uh, cererea vis-a-vis, -vis, de exemplu, de instrumentele medicale, lucru pe care regret nespus. Însă cred că trebuie să vedem partea plină a paharului putem uh, înainta oricâte amendamente dorim și ar fi, ideea ar fi doar să ne asigurăm că aceste amendamente vor fi acceptate în cealaltă comisie. Drept urmare, în primul rând, vom discuta documentele cu informații cheie referitoare la pro- produsele de investiții. Raportor este domnul Panțeri. Uh, doamna Petikainen va lua cuvântul din partea PPE, domnul Bușoi din partea ALDE și doamna Riule poate să va întoarce pentru a lua cuvântul în numele verzi, verzilor. Eu, în mod uh, neoficial, sunt raportor din umbră pentru ECR și, dacă nu mă înșel, și reprezentanții ai comisiei sunt alături de noi. Oricum, voi da cuvântul mai târziu comisiei când vom afla cine anume este alături de noi din partea comisiei. Între timp, da, domnul Luda, dacă nu așa. Sunt uh, corect, domnul Luda? Foarte bine. Îmi pare foarte rău, nu nu am o listă foarte corectă cu cei prezenți. Deci, domnul Panțării, doriți să vă referiți la amendamentele care au fost înaintate sau doriți să puneți inițial o întrebare? Da, Înțeleg că Comisia uh, Econ și când vine vorba de directiva prin intermediarea de asigurări a amânat votul și cred că ar fi important să clarificăm competențele pentru că această comisie primește mult mai multă prerogativă decât uh, uh, este cazul acum. Mie mi se pare că abordarea celor de la Econ este diferită și cred că ar trebui să clarificăm lucrurile, să existe o paritate adevărată, mai ales când vine vorba de aspecte legate de consumatori. Chiar dacă am eșuat în trecut, acest lucru nu înseamnă că nu vom avea succes în viitor cu cererile noastre. Și este foarte important acest lucru pentru acest echilibru da domnul președinte. Am uh, încercat toate căile posibile și acum uh, problema a ajuns la conferința președinților. Problema este că cei de la Comisia uh, Econ nu s-au angajat într-o discuție adevărată, ci pur și simplu ne-au trimis o scrisoare prin care au refuzat cererea pe care am înaintat-o noi. Pe de altă parte, eu consider că dacă noi vom vota Uh, mult uh, înaintea calendarului stabilit la Comisia Econ, atunci este mult mai probabil că vom fi luați în seamă. Și tocmai de aceea raportorii sunt cei care trebuie să depună eforturi pentru ca acest aviz să fie luat în seamă. Uh, sugestia mea ar fi să nu amânăm votul, mai ales uh, vis-a-vis -vis de raportul dumneavoastră, pentru că ar fi mult mai bine dacă raportul nostru ar fi adoptat în momentul în care Comisia Econ începe să discute acest dosar, pentru că nu ar mai putea să îl ignore atunci. Evelyn, cred că a dorit să intervină. Domnule președinte, tocmai ați spus că um, conferința președinților încă trebuie să-și ia decizia. Drept urmare, nu s-a luat până acum o decizie oficială și poate ar fi bine să mai așteptăm puțin, pentru că oricum com uh, Comisia competentă pe fond uh, și-a amânat uh, votul și în acest context poate am putea să amânăm și noi puțin acest vot. Nu văd care ar fi contradicția. Și, de fapt, aș recomanda doamnei raportor și raportorilor din umbră să lucreze ca și cum comisia noastră ar fi asociată acestui uh, raport și apoi să vedem uh, care va fi evoluția. Atâta vreme cât nu a fost luată o decizie oficială, nu cred că trebuie să ne gândim că lucrurile au fost hotărâte. Situația este regretabilă, însă cred că ar trebui să discutăm și noi cu președintele grupului nostru politic despre modalitatea de soluționare a acestor uh, litigii. Mie mi se pare că în ultimul an am pierdut toate punctele în acest domeniu, puncte um, față, uh, vis-a-vis -vis de care în trecut uh, avusesem competență sau co-competență și um, cred că trebuie să ne gândim la acest lucru. Trebuie să ne gândim la câtă putere are o singură persoană în acest Parlament European. Cred că trebuie să discutăm deschis despre această situație, pentru că nu putem accepta ca noi, comisia noastră, să uh, piardă tot mai multe competențe. Domnul președinte, nu Cred că este acum momentul să discutăm detaliile acestei situații. Uh, acest punct îl vom discuta în uh, întâlnirea de după masa coordonatorilor. Există două opinii vis-a-vis -vis de calendarul raportului și apoi gestionarea competențelor între comisii va fi discutată săptămâna viitoare când uh, președinții comisiilor se vor întâlni și uh, Într-adevăr, procedura nu este una foarte transparentă în acest moment. Domnule Schwab, doriți să interveniți? Da, în numele grupului PPE și pot să spun acest lucru în prezența raportorului nostru din umbră, doamna Pietikainen, că noi nu am avea nicio problemă cu amânarea votului. Oricum, dacă este să vedem care este situația cu competențele și cu conflictul între competențe, Um, să nu uităm ceea ce se întâmplă și cu Comisia Ample și doamna Peres ne-a creat uh, foarte multe probleme și ar fi bine să discutați și cu dumneei înaintea uh, întâlnirii pe care o veți avea și cu cel, ceilalți președinți de comisii pentru a rezolva problemele cu care ne-am confruntat în ultimele luni. Da, este adevărat că unii raportori sunt mai deschiși înspre colaborare, alții nu oricum, haide să mergem mai departe. Cred că în termen practic suntem de acord că ar trebui să continuăm pe această bază, să ne concentrăm pe aspectele legate de protecția consumatorilor, uh, vis-a-vis -vis de care am cerut o cooperare consolidată. Deci, domnule Panțării, poate ne puteți uh, prezenta părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de amendamentele propuse și apoi voi da cuvântul raportorilor din umbră pentru a discuta și alte aspecte. Domnul Panțeri. Vă mulțumesc foarte mult. Evident, sunt de acord cu cele spuse deja. Trebuie să încercăm să rezolvăm în mod pozitiv acest conflict, pentru că prioritatea o au întotdeauna consumatorii. Trebuie să facem tot ceea ce este posibil, chiar imposibilul, pentru a uh, îmbunătăți lucrurile. În primul rând, aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din Umbra pentru munca pe care au depus-o până acum și, în mod special, doresc să le mulțumesc pentru punctele pe care le-am discutat în uh, întâlnirea de ieri. Întâlnirea de ieri a fost dedicată discutării amendamentelor de compromis în număr de 16 și aceste amendamente se concentrează în primul rând uh, pe articolele 6, 8 și 9, uh, mecanismele de uh, soluționare alternative a litigiilor. Multe amendamente au fost privite favorabile, de exemplu extinderea domeniului de aplicare, excluderea oricărei referiri făcute la reclamă, menționarea riscurilor legate de, de produse, situația intermediarilor și responsabilitatea partenerilor semnatari la contract a existat un consens și vis-a-vis -vis de propunerea introducerii unor standarde autorizate, certificate de autorități europene, care ar trebui să fie testate înainte de a fi adoptate. Um, acum când vine vorba de soluționarea alternativă a litigiilor, eu am prezentat aceste amendamente pentru, tocmai pentru a avea unele articole mai detaliate când vine vorba de aceste uh, sisteme, mai ales uh, în ceea ce privește responsabilitatea statelor membre de a garanta desfășurarea corectă a procedurilor, consumatorii trebuie să fie informați în totalitate vis-a-vis -vis de produse și de uh, posibilitatea de soluționare a litigiilor. Deci, după cum am spus, există un consens între raportorii din umbră vis-a-vis -vis de acest punct. Există unele puncte tehnice. Articolul 6, uh, clasificarea riscului, apoi la articolul 8, alineatul 5 și în următoarele câteva zile vom încerca să reformulăm alte amendamente de compromis astfel încât acestea să se bucure de acordul tuturor. Oricum, am impresia că rezultatul discuțiilor uh, este unul uh, pozitiv și sunt uh, convins că poziția va fi, poziția finală va fi una împărtășită de Comisia. Vă mulțumesc pentru munca împreună cu raportorii din umbră, doamna Pieti în acum. Mulțumesc. Doresc să mulțumesc și raportorului pentru cooperarea foarte bună pe care am avut-o. În primul rând, înainte să trecem la discutarea raportului în sine, pentru că domnul președinte nu m-a văzut înainte, nu este nicio problemă, dar doresc să mă refer și eu la cooperarea cu alte comisii. Într-adevăr, ar trebui să spunem că protecția consumatorilor ține de competențele comisiei noastre, nu doar când vine vorba de afaceri economice, dar și de domeniul transportului, de exemplu, drepturile pasagerilor și așa mai departe. Acum, în legătură cu această propunere legislativă, textul de compromis l-am primit uh, ieri și, într-adevăr, am avut o discuție principială și în anumite puncte am intrat mai în detaliu, dar oricum lucrurile merg în direcția bună. Eu aș dori să mă refer la câteva puncte. E un, o chestiune foarte discutată a fost domeniul de aplicare. Cred că este în beneficiul uh, consumatorilor și pentru a asigura o egalitate de șansă pe piață ar trebui să extindem acest domeniu de aplicare pentru a include și alte tipuri de produse cu excepția uh, conturilor de economie și a um, obligațiunilor de stat. Sunt uh, foarte diferite um, aceste produse dacă le comparăm cu produse bazate pe acțiuni și așa mai departe. Deci cred că există un consens, va exista un, comis, un consens și cu Consiliul și cu Comisia. Apoi un alt punct vis-a-vis de care am uh, progresat foarte bine. Suntem cu toții consumatori uh, de retail și avem uh, nevoi diferite de informații și cred că ar trebui să avem un set de instrumente care să fie suficient de flexibil pentru toate tipurile de consumatori și din acest punct de vedere am înregistrat progrese importante am uh, restrâns lungimea documentului și l-am clarificat, mai ales când vine vorba de profilurile de risc și de compensare, incluzând uh, costurile reale, astfel încât uh, documentul să fie cât mai lizibil. Am uh, adăugat de asemenea și uh, referință și la alte documente pentru că există unii consumatori care își doresc eventual informații mai detaliate despre produsul respectiv și natura acestuia. Ajung uh, astfel și la, un alt, la o altă chestiune. Riscul nu este un uh, lucru rău în sine. Important este ca un consumator să înțeleagă riscul respectiv și după ce a înțeles riscul respectiv, să poată decina care este dorința sa, uh, dorește să-și asume un risc sau nu. Nu ne dorim să avem un document care să susțină că riscul ar fi un lucru rău în sine, pentru că nu, dacă nu riști, nu câștigi. Și ajungem apoi la un alt punct, uh, structura costurilor, pentru că aceasta poate reprezenta un risc pentru anumite investiție. Dacă ești uh, nesigur că uh, structura costurilor nu îți permite, nu îți permite să, îți, să obții profitul pe care l-ai profitul pe care l-ai așteptat în urma unei investiții făcute. Deci, structura costului și impactul cumulativ al acesteia ar trebui să fie cât mai vizibilă pentru consumator și ar trebui să existe legată de niște standarde clare, de exemplu, un cont de economii. Și cred că astfel am uh, elimina unele deficiențe ale pachetelor de produse vândute în acest moment. Cred că ne-am concentrat prea mult pe veniturile, pe profiturile obținute în uh, trecut și nu suficient pe, pe profiturile viitoare. Uh, Tocmai de aceea este foarte important să stabilim o strategie de, de dezvoltare, de evoluție viitoare cât mai clară și care să includă, de exemplu, și uh, cel mai prost scenariu posibil. Și apoi, în ultimul rând, chestiunea legată de soluționarea litigiilor cu o referire puternică la uh, mecanismele alternative de soluționare a litigilor. litigiilor. Și aici există referințe la alte propuneri, uh, la alte legi deja existente și, în plus, există și o referire puternică la reclamă. Avem nevoie de aceste două elemente, însă nu ar trebui să le amestecăm. Vă mulțumesc. Much. Um, Christian Buzoi. Domnul Bușoi. Thank you very much, Chairman. Vă mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu vreau să îi mulțumesc raportorului care a creat, iată, un, o bună bază de discuții. Domnia sa își dorește să aibă cât mai multe, să avem cât mai multe amendamente de compromis și tocmai de aceea discuțiile dintre noi sunt, iată, fructuoase. Avem nevoie de documente cu informații uh, cheie, cât se poate de clare, care să faciliteze comparativ comparabilitatea între produsele de investiții vândute pe piață. Consider la rândul meu că abordarea noastră trebuie să fie una flexibilă în ceea ce privește aspectul uh, documentului cu informații cheie date fiind, date fiind diferitele autorități uh, europene, precum uh, EBA sau ESMA, etc., e nevoie să obținem din partea acestor autorități cât mai multe indicații cu privire la modul în care acest document cu informații cheie trebuie să arate. Uh, Acum, în ceea ce privește costurile, o temă foarte delicată. Consider că consumatorul trebuie să obțină informații cu privire la costurile care îi uh, afectează profitul, iar informațiile acestea trebuie să fie suficient de, de, de detaliate Uh, pentru uh, ca uh, cumpărătorii să știe cât se poate de clar în ce manieră costurile acestea vor afecta profitul final. De asemenea, informațiile cu privire la taxare sunt greu de oferit, în special în cazul în care achiziția se face online, însă dacă se poate, aceste informații cu privire la fiscalitate trebuie să fie oferite. De asemenea, investitorii ar putea fi interesați de toate condițiile care vizează, care fac fac uh, obiectul acestor uh, pachete de produse de, de investiții uh, de retail. În ceea ce privește performanța produselor, mi se pare că și această temă este una importantă. Am depus o serie de amendamente în acest sens. Cred că e important să le arătăm consumatorilor faptul că randamentul trecut al produselor de investiții nu înseamnă neapărat că acest randament va fi păstrat și pe viitor. Important este ca informațiile oferite să fie suficient de detaliate pentru a permite compararea randamentului produsului de investiții cu un, anumite standarde. De asemenea, nu cred că informațiile negative trebuie să fie primordiale, să fie puse în, în prim plan. Acum, în ceea ce privește responsabilitatea uh, celui care vinde acest produs de investiții, uh, consider că e important ca abordarea noastră să fie una cât se poate de echilibrată pentru a nu distorsiona în niciun fel, în niciun fel piața. Și acum, câte, dați-mi voie să spun uh, câte ceva legate de mecanismele alternative de soluționare a litig litigiilor. Nu cred că această temă a fost bine abordată de către comisie. Uh, să nu, vă, să nu uităm că în martie vom vota un, uh, o directivă privind aceste mecanisme prin urmare, iată, nu trebuie să uităm toate, să, să reenumerăm toate cele incluse în directivă, ci trebuie pur și simplu să menționăm în raportul nostru existența acestei posibilități de soluționare a litigiilor prin intermediul unor mecanisme alternative. Acum, în ceea ce privește intermediarii, și aceștia trebuie să fie incluși în uh, să facă obiectul unor mecanisme alternative de soluționare a litigiilor. Bine, situația lor este oarecum uh, este oarecum complicată pentru că prevederile nu sunt suficient de clare Uh, tocmai de aceea, în uh, raportul nostru ar trebui să punem accent pe uh, obligativitatea intermediarilor de a lua parte la astfel de procese alternative, îmi cer scuze. Doamna Râle, vă mulțumesc foarte mult. Nu am participat ieri la întâlnirea raportorilor din umbră, dar am citit cu mare atenție amendamentele de compromis. Nu pot decât să le salut, le vom sprijini cu siguranță și vreau să-i mulțumesc pentru aceste amendamente de compromis domnului raportor. Domnul Handel. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. propunerea Comisiei cu privire la sporirea transparenței nu se poate decât bucura de sprijinul nostru. Însă există aspecte pe care Comisia nu le tratează suficient din punctul nostru de vedere. Mi se pare că pachetul de pachete de produse de investiții de retail nu este suficient de cuprinzător în uh, propunerea Comisiei. De asemenea, toate elementele sau multe dintre elementele incluse de către comisie cu privire la uh, documentul cu informații cheie nu sunt neapărat, nu au neapărat ce căuta aici. În orice caz, raportorul face niște propuneri cât se poate de solide de îmbunătățire a propunerii comisiei, prin urmare nu putem decât să sprijinim aceste amendamente de compromis. Domnul uh, Panțerii, a, și-a dat seama că domeniul de aplicare a acestei directive nu este suficient de larg și nu putem decât să sprijinim acest, această atitudine. Și mai există un lucru pe care vreau să îl uh, pun în uh, discuție și anume responsabilitatea pe lângă emit și intermediarul trebuie să adauge informații, devenind astfel corespunzător, coresponsabil. Ei bine, noi nu suntem de acord cu această abordare. Și încă ceva. Mi se pare că acest document cu informații cheie pare să se apropie uh, de documentul cu indicații uh, care a, se alătură oricărui medicament vândut în, uh, în um, farmacii. Iată, ni se pare uh, că acest document devine din ce în ce mai standardizat, iar această standardizare nu ni se pare de dorit nici pe departe, pentru că standardizarea duce practic la scăderea importanței documentului cu informații cheie. Limbajul folosit în, în acest document trebuie să fie cât se poate de clar din punctul nostru de vedere, de la bun început, iar uh, adăugarea de informații așa pe parcurs în acest document cu informații cheie mi se se pare o idee, o soluție negativă, pentru că nu, nu putem pur și simplu să permitem tuturor celor care fac parte din lanțul acesta de, de vânzare uh, să adauge noi și noi informații, pentru că la un moment dat aceste, aceste informații vor deveni atât de stufoase încât nimeni nu le va mai putea înțelege și iată, nu acesta este obiectivul pe care îl avem noi, nu e așa? Uh, deci e important de asemenea ca reclama să fie clar, uh, clar interzisă, pentru că nu ne dorim uh, ca acest document să fie folosit așa în, uh, de către emitenți în propriile lor interese. Acest document trebuie să reflecte doar interesele investitorilor. Uh, Bun, și acum, uh, în ceea ce privește responsabilitatea, dacă facem în continuare comparația aceea cu produsele uh, farmaceutice, atunci e clar că farmaciștii sau, sau uh, medicii sunt cei care, într-adevăr, sunt responsabili vis-a-vis -vis de, de consumatori. Dar și tocmai de aceea, iată că toți cei implicați uh, în uh, lanțul de, de vânzare a produselor de investiții trebuie să fie uh, responsabili într-o oarecare măsură, însă por, pornindu-se de la standardele deja existente în materie în, toate, uh, în toată Uniunea Europeană. Acum, în ceea ce uh, privește responsabilități, responsabilitatea sau povara dovezii, noi, noi considerăm că povara dovezii trebuie să revină emitentului într-o manieră clară. Pentru că dacă apare o problemă, atunci investitorul cu siguranță nu, nu va putea să, știi, să știe clar unde s-a produs greșeala și tocmai de aceea emitentul trebuie să fie obligat a își, a-și uh, fundamenta cât se poate declară propunerile și informațiile. Și și de aceea, iată, povara dovezii, din punctul nostru de vedere, îi uh, revine lui. Dar bine, toate aceste aspecte vor fi îmbunătățite pe parcurs, cu siguranță cu ajutorul uh, raportorului vom reuși, în urma discuțiilor, să ajungem la un consens, un consens în interesul nostru al tuturor. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim foarte mult. Mai dorește cineva să intervină? Văd că Văd că nu până acum. Îi dau uh, cuvântul reprezentantului Comisiei. Acum. Thanks, uh, thanks a lot, Mr. Chairman. Eu sunt domnul Linder, nu domnul Lude, așa cum spuneați. Însă vă mulțumesc tare mult, domnule președinte, vă mulțumesc pentru toate aceste comentarii, vă mulțumesc pentru atitudinea pozitivă de care dați dovadă. Mi se pare important ca toate aspectele legate de protecția consumatorilor să fie subliniate în acest context. Bineînțeles, acest document cu informații cheie trebuie să fie unul concret, succint, trebuie să aibă un limbaj cât se poate de simplu. Bineînțeles, în pregătirea propunerilor noastre cu privire la acest document, ne-am tot pus întrebări legate de echilibrul pe care încercăm să-l obținem. Uh, și noi considerăm că acest echilibru poate fi îmbunătățit, iată, cu ajutorul dumneavoastră. Deci, uh, cu siguranță, cu ajutorul dumneavoastră, vom putea stabili clar care sunt informațiile care trebuie să fie incluse în acest document. Acum, directiva privind pachetele de produse de investiții de retail face parte dintr-o serie de documente uh, legislative, documente uh, legislative care practic conțin informații cu privire la aceste pachete. Mă refer, spre exemplu, la directiva privind intermedierea de asigurări, etc., etc. Deci discuțiile au fost uh, cât se poate de, de uh, de uh, pline de, de substanțe. Există aici multe, nu, uh, multe implicații pe care încercăm să le luăm uh, în considerare. Iată, avem o atitudine cât se poate de cross, uh, transsectorială, dacă îmi permiteți, și cu ajutorul dumneavoastră vom putea echilibra și această abordare a noastră. Acum, în ceea ce privește randamentul trecut, noi suntem conștienți de faptul că ceea ce s-a întâmplat în trecut nu dictează neapărat ceea ce se va întâmpla pe viitor. Așteptăm, iată, și în acest domeniu uh, aportul dumneavoastră pentru a îmbunătăți formularea. Acum, în ceea ce privește sema, semafoarele, trebuie să existe ele sau nu? Am mai discutat acest subiect, uh, acest subiect și la Uh, OPCVM-uri și acolo am optat pentru o scală, nu neapărat un semafor. Deci iată, iată ce comentarii am eu în momentul de față și aștept uh, și pe viitor uh, comentariile dumneavoastră. Domnul președinte, domnule Panțării, doriți să încheiați și mai avem nevoie și de informații legate de calendar. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumesc pentru toate remarcele. Dați-mi voie să fac două referiri acum, două, două comentarii la rândul meu. 1. Domeniul de aplicare. Mi se pare că, în ceea ce privește acest subiect, colegii sunt, au ajuns deja la un consens și anume domeniul de aplicare trebuie să fie extins. Ei bine, e foarte important ca Parlamentul European să pună accent asupra acestui, pe acest subiect încă de la bun început. Pentru că doar așa vom putea garanta transparența. O comparare între produs, produse permite o mai bună alegere a soluției potrivite. De asemenea, încercăm să ajungem la un consens și cu privire la uh, numărul de informații și tipul de informații care ar trebui să fie incluse în domeniul, în documentul cu informații cheie. Aceste informații trebuie să fie subcinte, clare, însă în același timp trebuie să fie suficient de complete pentru a permite consumatorului să facă o alegere cât se poate de fundamentată. Și acum, în ceea ce privește mecanismele alternative de soluționare a litigilor, da, avem o directivă în, pe această temă, o directivă clară, însă raportul nostru acum trebuie să se concentreze asupra responsabilității statelor membre în ceea ce privește garantarea faptului că întregul proces se desfășoară într-o manieră echitabilă, că uh, consumatorul este bine informat, că are posibilități de a, sau căi de a, atac și iată, uh, dată fiind, uh, dat fiind acest interes al nostru, mecanismele alternative sunt foarte, foarte importante. Acum, uh, <laughs> în ceea ce privește comparația făcută între produsele farmaceutice și produsele de investiții, uh, Ah, Ei bine, mi, mi, mi se pare că această comparație nu este neapărat uh, una fericită. Cred că gradul de responsabilitate a tuturor celor implicați în vânzarea diferitelor produse este unul diferit prin definiție. Iar noi considerăm, eu consider că, iată, abordarea noastră în acest domeniu ar trebui să fie mult, mult mai clară și diferită. Dar, iată, mă bucur că am ajuns la un consens și că vom mă sprijiniți cu toți. Vă mulțumesc uh, tuturor pentru tot ce ați făcut până acum. Și acum nu pot decât să spun că, iată, văd că votul poate fi uh, realizat cât mai curând cu putință, însă am înțeles că sunteți dispuși să, să, să amânați de asemenea votul până la găsirea unei soluții cu uh, comisia competentă pe, pe fond. Cine știe, poate că îi vom, vom reuși să-i uh, convingem pe cei de la ITRE că, iată, și, și noi suntem importanți și ar trebui să ne spunem uh, cuvântul. Bine, mulțumesc foarte mult. Vom trece acum la următorul uh, punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre intermedierea de asigurări, reformarea directivei. Doamna Stiller este raportoare. Domnul Caras văd că nu este în sală, el este raportorul din urmă pentru pe, umbră pentru PPE, vorbește cineva în numele lui, nu se pare că ni se va alătura domnul Caras cândva la ora 11. Bun, îl vom aștepta cu sufletul la gură. Nu știu cine vorbește pentru alte, domnul Șați Macachis. Doamna Rule, bineînțeles, va lua cuvântul în numele verzilor. Bineînțeles, și eu am depus o serie de amendamente în numele ECR și le voi prezenta uh, de asemenea. Deci, iată un grup select de persoane, uh, Catrin, care vor, vor, va vorbi cu tine. Și, de asemenea, uh, nu știu cine va lua cuvântul în numele comisiei. Vă rog să, să vă prezentați, ca să vă cunoaștem mai bine. Steven Ryan. Mă numesc. Sunt uh, noul uh, director executiv de la DG uh, Asigurări. Perfect. Acum îi dăm do- cuvântul doamnei Stiller. And uh, it's good that the commissioner is... Vă mulțumesc, domnule președinte. Este foarte bine că e prezentă aici și comisia. Am avut uh, ieri prima întâlnire a raportorilor din umbră și aș dori să le mulțumesc acestora pentru interesul, dar și pentru amendamentele aduse. Avem 182 de amendamente în total. Întâlnirea de ieri a fost una foarte utilă. Am avut um, câteva, am ajuns și la acorduri cu privire la câteva um, aspecte, remunerație, transparență, vânzare încrucișată, însă acestea nu au avut, um, nu toată lumea a avut aceeași părere cu privire la aceste subiecte. Cu toate acestea s-au ajuns și la puncte comune și dacă am putea să ajungem la un compromis prin care să punem interesul consumatorului în centru, atunci cred că am putea rezolva uh, repede problema. După cum bine știm, produsele de asigurări reprezintă un aspect important pentru consumatori, uh, și a fost nevoie de ameliorarea directivei privind intermedierea de asigurări. Așa că cred că este nevoie de o reformă puternică a acesteia. Ca răspuns la ceea ce spuneam mai devreme și la sugestiile președintelui cu privire la a lua o decizie, dar și la a ne asigura că avem destul timp pentru a găsi un compromis și pentru a ajunge la o perspectivă unitară, acestea vor fi depuse pentru, pe 4 martie și data limită va fi 20 martie Așa că în acest timp vom încerca să ajungem la un punct de vedere unitar înainte ca Comisia Econ să ia o decizie pe 27 mai. Înțeleg că acest program um, cauzează câteva probleme la nivelul comisiilor, dar sper că aceste schimbări minore ne vor ajuta. Aș dori să-i mulțumesc și Angelicăi din um, secretariatul comisiei pentru ajutorul său. În concluzie, avem amendamentele pentru... Există câteva divergențe de opinii legate de remunerație și transparență, dar după întâlnirea de ieri sper că putem să ajungem la un acord și la un compromis Poate nu vom putea ajunge la un compromis foarte rapid, dar sper că în timpul pe care îl avem la dispoziție să ne punem de acord cu Comisia Econ, deoarece momentan raportul nu are în vedere interesele consumatorului. Vă mulțumesc, domnule președinte, doresc să-i mulțumesc și să le mulțumesc și raportorilor din umbră. Cred că um, va trebui să vedem um, orarul în raport și cu celelalte comisii pe care le avem. Da, într-adevăr, nu se fac progrese rapide în uh, găsirea unui compromis între raportorii din umbră. Domnule președinte, ar fi trebuit să spun că cred că la Comisia Econ nici măcar nu a avut loc o întâlnire a raportorilor din umbră, așa că suntem deja în, avem un avans față de ei. Va trebui să discutăm acest lucru și în cadrul întâlnirii coordonatorilor și vom analiza toate propunerile împreună dar de la dumneavoastră înțeleg că aveți nevoie de mai multă vreme pentru a ajunge la un acord. Domnul Caras nu a ajuns încă. Mai este vreunul dintre raportorii din umbră care dorește să intervină? Domnul Kacimarkakis, vă mulțumesc, doamna președinte, așa cum a spus doamna Stiller, cooperarea se desfășoară foarte bine și doresc să-i mulțumesc uh, raportoare pentru acest lucru. Dacă obiectivul directivei este să îmbunătățească transparența produselor de asigurare, acest lucru trebuie salutat. Împreună cu colegul nostru Ole Schmidt am înaintat câteva amendamente la care doresc să le fac uh, reclamă uh, pentru a nu le ignora aceste amendamente. Amendamentul, de exemplu, înaintat la articolul 2 pledează pentru aceleași uh, condiții de concurență și de șansă pentru toți intermediarii. ar, tre- aceștia ar trebui să respecte același nivel de protecție a consumatorilor și aceleași standarde și acest lucru nu ar trebui ignorat și pus în aplicare de statele membre în momentul în care transpun în realitate această directivă. Am înaintat câteva două amendamente Uh, vis-a-vis de libertatea de a stabili reședința și de circulație a intermediarilor, amendamentele înaintate la articolele 3 și 6. Apoi am mai propus un amendament uh, referitor la tema consiliere și cunoaștem această temă din dosarul referitor la bănci. Toți cei care au luat vreun credit vreodată știu cum se desfășoară o asemenea discuție de consiliere, însă știm foarte bine că abordarea este foarte diferită de la stat la stat. Dacă în calitate de consiliat trebuie să semnezi uh, confirmând că ai înțeles discuția de consiliere sau nu, Tocmai de aceea cerem să există un uh, formular clar definit care un formular care să poată fi discutat de consilierul respectiv cu fiecare client și acest formular ar trebui să fie unul standard, într-o limbă ușor de înțeles, într-un limbaj ușor de înțeles pentru client. Și apoi, ultimul amendament la care doresc să mă refer este, se referă la tema armonizării minime uh, cu tot respectul uh, vis-a-vis -vis de armonizare, cred că statele membre au nevoie de o marjă de manevră pentru a stabili propriile norme. Tocmai de aceea am înaintat acest amendament la articolul 19 care amintește o, un nivel minim de armonizare. Mulțumesc, domnule președinte. Good, thank you very much. Um, any... Vă mulțumesc foarte mult. Mai dorește cineva să intervină? Dacă nu, atunci, um, domnule Ryan, dacă doriți să, să, vor, să interveniți, domnul um, Caras a ajuns uh, și el. Dacă doriți să interveniți, da, mulțumesc. Uh, voi face câteva remarce generale și apoi voi vorbi despre prioritățile comisiei. În primul rând, trebuie să spun că această propunere este una orientată către consumatori, care poate fi înțeleasă numai în contextul pachetului de măsuri care a fost, tocmai a fost discutat. Paralela cu MIFID este una foarte importantă deoarece și această propunere include reguli de vânzare importante și Diferențele dintre acestea, în cadrul procesului legislativ, ar putea să ducă la anumite distorsiuni, așa că ar trebui să avem în vedere această paralelă în permanență. Acest document um, rezolvă anumite lacune ale primei directive cu privire la intermedierea în asigurări. De asemenea, oricine a văzut uh, evaluarea noastră asupra impactului și-a dat seama că luăm în considerare și povara asupra IMM-urilor și brokerii de asigurări, protecția consumatorului, Revenind acum la câteva puncte mai specifice, care sunt prioritățile Comisiei în acest caz. În primul rând, în ceea ce privește domeniul de aplicare, dorim ca acesta să fie unul larg în continuare care să includă și câteva domenii unde s-au înregistrat uh, încălcări ale legii. Este vorba de um, agenții de călătorii, Acolo s-au înregistrat nereguli. Vrem ca toate zonele în care s-au identificat probleme să fie introduse în domeniul de aplicare. În al doilea rând, un alt obiectiv cheie este acela de a promova aspectul transfrontalier, serviciile transfrontaliere, care trebuie să fie bazate pe recunoașterea reciprocă, la rândul ei bazată pe o definiție comună a calificărilor profesionale minime. Putem vorbi despre aceste calificări profesionale minime, deoarece reprezintă un element esențial pentru recunoașterea transfrontalieră. De asemenea, sunt importante și nevoile permanente de formare. Considerăm că o metodă corespunzătoare pentru planificare și aplicare ar fi actele delegate din partea Comisiei. Înțelegem că nu toată lumea este de acord cu această părere, însă aceste detalii sunt importante pentru calificările profesionale minime. Dacă hotărâm să introducem acestea în directiva principală, atunci procesul legislativ ar fi foarte greoi, așa că noi considerăm că actele delegate sunt uh, mai adaptate scopului nostru. V-am spus, paralela cu MIFID este una importantă. Un exemplu este vânzarea transfrontalieră, vânzarea încrucișată. În cadrul MIFID au existat câteva cazuri de vânzare încrucișate, iar acest lucru ne-ar putea ajuta să găsim niște soluții și în cazul nostru. Nu voi intra în detalii acum, deoarece nu este momentul, însă sper că remarcele mele au um, adus puțină lumină în dezbatere. Vă mulțumesc! Îl așteptăm în continuare pe domnul Caras. A venit, a ajuns. Cred că, din păcate, nu putem să ne structurăm întâlnirea în funcție de disponibilitatea raportorilor din umbră. Vom încerca să ajungem la concluzii în timpul în care îl așteptăm pe domnul Caras. Așa că, Catherine, poți să, poți să intervii. Mai ai 15 minute la dispoziție. Nu știu dacă o să dureze atât, dar um, aș vrea să îi mulțumesc comisiei pentru că a subliniat paralela cu MIFID și faptul că directiva pentru intermedierea în asigurări este un, um, un, un aspect important. Vreau să-i mulțumesc și pentru faptul că a menționat includerea agențiilor de călătorii în uh, această directivă. Însă, cred că vom avea câteva dezacorduri cu privire la actele delegate în ceea ce privește serviciile transfrontaliere. Da, viziunea dumneavoastră este compatibilă cu a noastră. Uh, Așa că, pentru a concluziona, cred că dacă am avea puțin mai mult timp la dispoziție pentru a pune în comun compromisurile noastre, atunci vom putea să transmitem un mesaj puternic Comitetului ECON acesta trebuie să ia o decizie pe 27 mai și cred că ar trebui să ne asigurăm că avem o poziție unitară. Din păcate însă programul um, depinde foarte mult de coordonator și de programul celorlalte comisii. Uh, dar um, sper că vom putea să ajungem la un acord pentru a crește protecția consumatorului în domeniul intermedierii de asigurări. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, da, vom revizui orarul și apoi vă vom spune la ce concluzii am ajuns. Suntem destul de ocupați, avem un program intensiv. Și Programul va depinde, desigur, și de cât de repede ajungeți la un compromis și cât de repede votați. Vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră. Acum aș dori să luăm o scurtă pauză de cafea și sper ca toată lumea să se întoarcă la timp, adică la 10 și 10, pentru a vorbi despre propunerea cu privire la jocurile de noroc online. Nu vreau să începem prea devreme pentru că vreau ca toată lumea să fie aici, așa că vă rog să vă întoarceți la timp. Îmi pare foarte rău să-l dezamăgesc pe domnul Caras, uh, dar uh, raportorii sunt aici pentru un motiv și este important ca ei să fie prezenți atunci când trebuie să intervină. Dacă, dacă nu sunt, ne pare rău că nu sunt disponibili, îmi pare rău că trebuie să vă dau o lecție în public, dar uh, trebuie să știți că nu este responsabilitatea noastră să organizăm grupurile politice și să ne asigurăm că raportorul lor este prezent. Vă mulțumesc pentru atenție și sper să fiți înapoi la timp, adică la 10 și 10, pentru a asculta pe doamna Fox. Mulțumesc!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 Uh, domnilor și domnilor, mulțumesc că v-ați întors la timp. Aș dori să trecem la punctul cu privire la jocurile de noroc online. Cred că este multă lume care ne ascultă online, în special cu privire la acest punct. Dacă doriți să vă înscrieți, avem pe site-ul nostru o adresă de mail și vă trimitem în fiecare lună un newsletter. Aș dori acum să deschidem discuțiile cu privire la raportul um, Comisiei în răspuns la comunicarea trimisă de Comisie cu privire la jocurile de noroc online. Comisia deja lucrează la acest subiect de ani de zile. Avem uh, deja experiență în acest domeniu. Avem uh, foarte multe persoane interesate de acest subiect aici, chiar dacă nu au neapărat puncte de vedere comune, însă, sigur, până la urmă vom ajunge la un acord, cel puțin aceasta este filozofia mea. Ashley Fox se va ocupa de acest subiect, așa că îl voi invita să își prezinte ideile pe scurt, apoi doamna Pitekainen, domnul Kreutzmann și doamna Rulă vor interveni și apoi um, cine, oricine dorește să contribuie. Vicepreședintele um, unității este și el aici. Fără să mai amân, îi voi da domnului Fox cuvântul. Trebuie să vă reamintesc că dorim să terminăm înainte de ora 12, așa că vă rog să fiți foarte conciși. Cred că vom putea să continuăm discuțiile și cu alte ocazii. Îi voi da cuvântul domnului Fox pentru acest nou raport important. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să vă spun că, că mă bucură că sunt raportor pe marginea acestei teme, o temă importantă nu doar pentru regiunea din care provin eu, ci și pentru piața unică europeană. Mă bucură faptul că lucrez împreună cu doi foști raportori care acum au calitatea de raportor din umbră, care sunt sigur vor avea un rol foarte important pentru forma finală acestui raport. Am putut uh, urmări evoluția muncii acestui raport, uh, raportul doamnei Șaldemose, a domnului Kreutzmann și acum al meu. În uh, ultimele câteva săptămâni am încercat să mă întâlnesc cu toți actorii implicați, operatorii, autoritățile de regulament, cu organismele sportive și cu alte grupuri de interese sunt convins că singura modalitate de a reglementa în mod adecvat jocurile de noroc online, care au un aspect uh, transfrontalier, trebuie să se bazeze pe un anumit grad de armonizare în piața internă. Însă respect atmosfera existentă în acest moment în Parlamentul European și în Consiliu, care uh, pune accentul pe respectarea cât mai mult a principiului subsidiarității. Domnule președinte, aș dori să vă prezint domeniile largi care se vor regăsi în proiectul meu de raport și aș dori să încep prin a mulțumi Comisiei pentru propunerea pe care a făcut-o. Consider că aceasta este una foarte bună și reprezintă o bună bază de pornire. Primul domeniu în care trebuie să luăm acțiuni este respectarea dreptului european. Cred că majoritatea membrilor acestei comisii știu că am trecut printr-o perioadă de timp în care comisia nu a făcut aproape nimic pentru a pune în aplicare legea, un lucru care este regretabil. Însă, din momentul în care raportul domnului Croțman a fost publicat, am văzut că atitudinea comisiei este una mai proactivă. Mai rămân însă multe lucruri de făcut și doresc să adresez un apel Comisiei să pună în aplicare legile pieței interne europene. Cred că această piață ar beneficia dacă ar exista o cooperare administrativă între autoritățile de reglementare naționale și autoritățile de pune, punere în aplicare a legii. Am putea să avem, să avem uh, standarde comune, de exemplu, o identificare comună a jucătorilor este o, platform, este o zonă concretă unde Uniunea Europeană poate interveni. Trebuie să luăm acțiuni pentru protejarea consumatorilor și în domeniul uh, reclamelor. Un exemplu ar fi posibilitatea uh, consumatorilor de a stabili anumite limite când vine vorba de, joc, de jocurile de noroc, de a se auto-exclude de pe anumite platforme online, lucru care ar putea fi aplicabilă peste tot în Uniunea Europeană. Am putea începe cu un cod de conduită am putea avea un fel de sigiliu, de marcă care ar putea fi afișată de anumiți operatori dacă respectă un anumit cod de conduită. De asemenea, trebuie să facem ceva vis-a-vis -vis de spălarea de bani, să ne asigurăm că spălarea de bani nu are loc în cadrul uh, pe piața jocurilor de noroc online și trebuie să ne asigurăm că sportul rămâne, uh, este integru. Trebuie să ne asigurăm că uh, nu uh, se ajunge la aranjarea unor uh, meciuri din urma jocurilor de noroc online. Proiectul meu de raport probabil va fi terminat până la jumătatea săptămânii următoare. Voi transmite în momentul respectiv o copie în engleză raportorilor din Umbra și voi transmite textul spre traducere în același timp. Aștept acum uh, părerile raportorilor din umbră. Dacă aveți impresia că am uh, ignorat complet anumite puncte, vă rog să-mi atrageți atenția asupra acestui lucru. Și cred că termenul de depunere a amendamentelor va fi 4 aprilie și sper ca până atunci să mă pot întâlni cu ceilalți raportori din umbră, să discutăm despre amendamentele de compromis care să se bucure de un consens cât mai larg. În concluzie, domnule președinte, Aștept cu nerăbdare colaborarea cu dumneavoastră și cu ceilalți raportori din umbră, astfel încât să includem toate opiniile relevante din această comisie în acest raport. Vă mulțumesc pentru această prezentare clară a punctelor cheie și acum doamna Pietikainen este cea care deschide intervențiile raportorilor din umbră. Vă mulțumesc, mulțumesc și raportorului pentru aceste remarci uh, introductive foarte constructive și pentru dorința sa de a colabora cu noi. Permiteți-mi să încep spunând că îmi dau seama că această temă este foarte sensibilă și știu că statele membre au uh, abordări foarte diferite, trecând de la o abordare foarte liberală până la abordări mai restrictive, uh, incluzând sisteme în care există monopoluri. Acesta este punctul de plecare. Dintr-un uh, punct de vedere personal și în numele grupului meu politic, eu doresc să vă asigur că atitudinea mea va fi cât mai transparentă, cât mai deschisă și voi încerca să înțeleg cât mai multe din uh, diferitele abordări care vor fi propuse. Pentru că eu consider că până la urmă consumatorii uh, vor uh, avea de beneficiat dacă noi aici la Comisie vom reuși să creăm un uh, punct de vedere comun pe marginea acestei teme. Sunt de acord că propunerea Comisiei este una echilibrată. Într-adevăr, jocurile de noroc uh, online sunt, uh, au o natură inerent transfrontalieră, globală. Deci prim, prima chestiune pe care trebuie să o rezolvăm este echilibrarea acestor două puncte. Pe de-o parte, o activitate globală prin natura sa, europeană prin natura sa, care are nevoie de acțiuni luate la acest nivel și, pe de altă parte, diferitele strategii și politici uh, alese de statele membre care trebuie respectate. Prima mea remarcă generală este că jocurile de, de noroc au o natură specifică. Nu po- jocurile de noroc nu pot fi comparate atât de ușor cu alte produse de pe piața internă, cu alte servicii. Ar putea fi comparate cu alte plăceri, cum sunt țigările sau alcoolul, dar am ales ca acestea să nu fie ilegalizate pentru că acest lucru ar aduce mai, cu sine mai multe probleme deci, uh, am creat un cadru legal pentru existența acestora pe piață, însă datorită naturii lor uh, care duce la dependență, trebuie aceste produse trebuie monitorizate în mod strict și recunoaștem că aceste produse au o natură specială. Ajungem uh, apoi la un nivel uh, înalt de protejare a consumatorilor, a minorilor, a grupurilor persoanelor vulnerabile. Acesta este uh, al doilea obiectiv major pe care trebuie să-l urmărim. Unde ajungem dacă mergem în această direcție? Ajungem la unele probleme și principii pe care, pe care trebuie să le discutăm în discuția noastră. Una, pro, problemele vin din activitățile de spălare de bani, activități infracționale, dependență și alte caracteristici uh, problematice. Aceste caracteristici par să se concentreze, să ducă la probleme mai mari în uh, cadrul activităților online în comparație cu activitățile uh, normale. Care este atitudinea noastră și abordarea noastră? Cred că avem nevoie de un uh, sistem obligatoriu juridic de identificare a actorilor. Avem nevoie de un sistem în care jucătorii să poată fi identificați uh, care să fie, să se bazeze pe un număr uh, restrâns de conturi de bancă sau uh, carduri de credit și așa mai departe, tocmai pentru a urmări mai bine uh, fluxul uh, banilor. Aici legătura este evidentă cu spălarea de bani și cu alte activități infracționale, cu plata taxelor și așa mai departe. Un al doi, o a doua chestiune se referă la momentul că în, când după am făcut identificarea ar trebui să fie niște limite autoimpuse de, uh, de, de sume implicate în uh, aceste jocuri. Nu este un lucru foarte ușor de realizat, însă este posibil. Cred că ar trebui să avem un sistem european comun în care jucătorii ar trebui să fie obligat să fie de acord cu un anumit uh, plafon uh, pe zi sau pe o săptămână și în momentul în care limita respectivă este atinsă, activitatea trebuie blocată. Însă, desigur, te poți bloca pe, un, uh, pe o pagină internet și apoi să continui să joci pe altă pagină de internet. Deci, uh, toate aceste informații trebuie împărtășite și limitele stabilite trebuie respectate. Cred că aceste chestiuni ar trebui să fie obligatorii legale, trebuie impuse uh, la nivel european. Punctul de plecare eventual ar putea să fie niște orientări generale. Al treilea punct important este că pe termen lung aceste acțiuni să devină într-adevăr obligatorii din punct de vedere legal și obligatorii pentru uh, furnizorii de servicii pe piața europeană. Cred că pentru acest lucru este nevoie ca producătorii acestor servicii să fie înregistrați în Uniunea Europeană sau cel puțin să primească autorizare de funcționare în Uniunea Europeană. Um, sistemele naționale de autorizare uh, nu, nu pot fi obligatorii pentru operatori dacă aceștia nu sunt înregistrați aici. Ultimele puncte vor fi foarte subcinte, se referă la um, reclamele, activitățile de reclamă uh, cu informații uh, false, respectarea cadrului de reglementare în Uniunea Europeană și, după cum a spus raportorul deja, cooperare administrativă îmbunătățită între statele membre. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste idei foarte clare de asemenea. Doamna Șaldemos are acum cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-i mulțumesc și domnului Fox pentru prezentarea dumnealui. Este interesant să discutăm din nou jocurile de noroc online și este clar că avansăm în această uh, discuție și avem nevoie de, ace- de acest lucru. În numele grupului uh, SND salut, doresc să salut comunicarea Comisiei pe care o consider a fi una foarte bună, pentru că se pune accentul pe domeniile necesare, aranjarea unor meciuri care reprezintă o problemă majoră care ar trebui să fie rezolvată. Și ce îmi place, în primul rând, uh, în comunicarea Comisiei este faptul că Comisia a recunoscut faptul că în acest domeniu avem nevoie de abordare pas cu pas. Nu putem merge înainte prea repede pentru că trebuie să respectăm cultura diferită existentă în statele membre. Trebuie să respectăm principiul subsidiarității. Dar sunt convins în același timp că am putea să mergem puțin înainte când vine vorba de protecția consumatorilor, pentru că consumatorii trebuie protejați, jucătorii online trebuie protejați, copiii trebuie protejați. Cred că toți aceștia nu se bucură de un nivel suficient de protecție în acest moment. Și în cadrul uh, raportului dumneavoastră, domnule Fox, trebuie să discutăm despre cum putem îmbunătăți protecția consumatorilor. Acest lucru este cea mai mare îngrijorare în cadrul grupului politic al socialiștilor și democraților. Cu toate acestea, în acest moment nu sunt convinsă că avem nevoie de un regulament european uh, în acest domeniu. Într-adevăr, trebuie să facem uh, progrese când vine vorba de cooperare administrativă între statele membre. Poate uh, Comisia ne poate da câteva idei despre cum poate funcționa grupul de experți la care se referă în comunicarea sa mai bine. Nu trebuie să uităm, după cum am spus, de protecția consumatorilor. Mai doresc să vă spun că este dificil să nu fii de acord cu cele spuse de domnul Fox uh, referitoare la respectarea legilor europene. Acest lucru este adevărat, dar trebuie să recunoaștem în același timp că jocurile de noroc uh, online nu reprezintă o activitate economică normală, ci are anumite caracteristici specifice. Drept urmare, acest sector nu cred că ar trebui să respecte toate regulamentele, toate prevederile care reglementează funcționarea pieței uh, unice. Acest lucru a fost demonstrat de altfel de deciziile Curții Europene de Justiție. Este clar că trebuie să găsim o cale de mijloc. Dacă recunoaștem că sectorul jocurilor de noroc are anumite caracteristici specifice, acest lucru trebuie uh, împăcat cumva cu respectarea în general a legilor. Și în plus trebuie să recunoaștem evoluțiile care au avut loc în statele membre, pentru că unele lucruri s-au schimbat, unele state membre și-au deschis piețele și trebuie să acceptăm că e nevoie de timp pentru aceste schimbări. Trebuie să găsim uh, modalitățile care se potrivesc cel mai bine fiecărui stat membru în parte. Drept urmare, această abordare pas cu pas este cea mai bună pentru a rezolva toate aceste probleme. Dacă îmi permite să mă refer la propria mea țară, în Danemarca tocmai a fost adoptată o nouă legislație foarte liberală și când discut cu diferiții operatori care funcționează în Uniunea Europeană, acestora le place foarte mult modelul din Danemarca, pentru că este unul foarte deschis care îți permite să obții foarte ușor o autorizație dar, din uh, punctul meu de vedere, sistemul nu funcționează prea bine. Este ușor, într-adevăr, să obții o licență, o autorizație, dar nu poți să deschizi un, uh, nu poți să inițiezi un uh, ziar, nu poți să dai drumul la televizor sau să intri pe internet fără să fii atacat, copleșit de aceste reclame Uh, pentru jocurile de noroc. Mie mi se pare că uh, aceste activități sunt prea agresive, deci trebuie să uh, ține seama de acest lucru. Dacă avem o piață unică, apoi trebuie să ține seama de decizia Curții Europene de Justiție, dar totuși nu putem permite să se facă reclamă la toate lucrurile. Copiilor mei le place foarte mult uh, uh fotbalul, da, se uită de fiecare dată când joacă Bayern München, dar nu nu mai pot să urmărească un uh, meci de fotbal fără a vedea uh, foarte multă reclamă la poker și la alte jocuri de noroc. Și acest lucru reprezintă o problemă din punctul meu de vedere. Deci, sunt deschisă oricăror sugestii pentru rezolvarea acestor uh, probleme. Sunt oricum mai multe puncte care trebuie discutate și Aștept cu nerăbdare discuția care va urma săptămâna viitoare și sunt sigură că vom găsi și o soluție. Vă mulțumesc. Cred că a devenit foarte clar că avem, într-adevăr, o expertiză acumulată în acest domeniu și putem să ne bucurăm de această expertiză pentru a merge mai departe. Și am uitat să-l men- menționez pe celălalt raportor, domnul Kreutzmann, care s-a ocupat de un uh, raport în acest uh, domeniu după raportul doamnei Șaldemose. Vă rog. Vă mulțumesc. Aș dori să adresez câteva cuvinte în engleză colegii noastre Șaldemose. Toată lumea amintește acest principiu al subsidiarității. Foarte bine, dar soluția nu poate fi Soluția poate fi doar una europeană pentru a proteja uh, jucătorii spălarea de bani, aranjarea meciurilor, aceste probleme nu pot fi rezolvate la nivel național. E clar, pe de altă parte, că avem nevoie de abordare pas la pas, pas cu pas. Știți ce s-a întâmplat în uh, landul uh, Schleswig-Holstein. Din păcate, măsura de acolo a fost înlăturată de Curtea uh, Supremă din Germania, dar este clar că avem nevoie de o, un fel de reglementare, indiferent dacă este vorba de un regulament sau de o altă formă, trebuie să ajungem la o soluție europeană. Și este foarte interesat uh, faptul că Curtea Europeană de Justiție a spus că cu cât um, sistemul de acordare a autorizațiilor funcționează mai bine, cu atât consumatorii vor fi mai bine protejați. Pentru că dacă există o piață gri sau neagră, atunci nu poți proteja consumatorii. Dacă există un sistem de acordare a autorizațiilor, a licențelor, atunci poți să definești cum sunt acordate aceste autorizații și licențe și toată lumea este mai fericită. Și acum voi trece la limba germană. Prin această inițiativă, Comisia a dat uh, curs unui apel, din, printre altele, din partea Parlamentului European după cum a spus și, au spus și ceilalți colegi. M-a bucurat faptul că majoritatea recomandărilor uh, din raportul meu se reflectă în planul de acțiune. În ciuda acestei impresii pozitive, nu, sunt, nu consider că această inițiativă este suficient de curajoasă. Comisia a recunoscut pe bună dreptate că avem nevoie de un cadru european pentru a impune principiile pieței interne, pentru a împiedica infracțiuni și pentru proteja activitatea sportivă și consumatorii. Într-o piață digitală fără frontiere, statele membre nu pot să facă acest lucru singure. Uh, Comisia a analizat bine problemele existente, însă nu a mers suficient de departe pentru a le uh, rezolva. În primul rând, nu există prevederi specifice pentru jocurile de noroc on- online, ci se concentrează pe colaborarea administrativă fără să facă niște recomandări obligatorii. Cel puțin Comisia a anunțat să facă un proces de evaluare peste 2 ani pentru a vedea dacă avem nevoie de noi măsuri legislative și eu sunt convins că până la urmă Comisia va dori să meargă un pas mai departe. Doresc să felicit Comisia pentru că a făcut o prioritate din uh, această temă. Comisia a reacționat, după cum am spus, la apelul lansat de Parlamentul. Parlamentul European ar trebui să sprijine această acțiune, ar trebui să ceară Comisiei să uh, inițieze procese, procedura de încălcare a tratatelor dacă cumva statele membre nu vor respecta aceste măsuri. A doua prioritate pe agenda Comisiei o reprezintă colaborarea autor- autorităților administrative. În text, uh, pe bună dreptate se spune că această colaborare administrativă ar trebui să contribuie la protejarea consumatorilor. Din păcate, textul este prea vag. De exemplu, ar putea avea loc un schimb de opinii, de informații între autoritățile de reglementare naționale vis-a-vis -vis de uh, jucătorii online. Apoi, a treia prioritate o reprezintă protecția consumatorilor, în principal a minorilor și salut declarația Comisiei care consideră că pentru o protecție eficientă a consumatorilor avem nevoie de, cadru, de un cadru adecvat. Um, interdicții exagerate cred că nu vor avea efectul dorit pentru că um, efectul ar fi unul opus. Tocmai de aceea un uh, sistem legal foarte bine reglementat reprezintă cea mai bună protecție a consumatorilor. Spălarea de bani reprezintă în continuare o problemă. După cum am spus, uh, după cum a cerut deja Parlamentul, esențial din acest punct de vedere este colaborarea între autoritățile naționale și cele internaționale. Pentru acest lucru este nevoie, de exemplu, din partea statelor mele, membre de crearea unor puncte de contact și Vă asigur că voi uh, face propuneri din uh, acest punct de vedere pentru că fraude, frauda și spălarea de bani sunt lucruri care țin de uh, poliție, de exemplu. Crearea în același timp a unor standarde tehnice comune trebuie salutată și apoi a cincea prioritate o reprezintă păstrarea integrității sportului și evitarea aranjării meciurilor. Acest lucru devine tot mai răspândit uh, pe plan global. Drept urmare, asociațiile sportive, autoritățile naționale trebuie să colaboreze mai strâns, trebuie să promoveze un schimb de informații tot mai extins între ele și cu autoritățile polițienești, cum ar fi Europol și Interpol. Avem acum în fața noastră o foarte bună bază Um, de pornire pentru discuția noastră și uh, sunt convins că dacă vom avea o colaborare la fel de bună pe marginea acestui raport ca și cea pe care am avut-o pe marginea raportului de care m-am uh, ocupat eu, vom uh, încuraja Comisia să meargă înainte pentru că Comisia trebuie să facă acest lucru. Toate problemele la care m-am referit și eu pot fi rezolvate doar la nivel european deci trebuie să încurajăm Comisia să facă următorul pas. Din păcate, nu putem face tot ceea ce ne dorim pentru că trebuie să respectăm principiul subsidiarității. Vă mulțumesc. Very much. Um, now the final two shadows and Mrs. Doamna Rule acum și domnul Burghezi, ultimii raportori din umbră. Doamna Rule, vreau să vă mulțumesc nu vreau să-i mulțumesc uh, domnului raportor pentru că nu ne-a prezentat nimic deocamdată, ci vreau să-i mulțumesc în primul și în primul rând domnului Kreuzmann, care a reușit să creeze un, să creeze un raport care s-a bucurat de sprijinul majorității în Parlamentul European. Sper că și domnul Fox va reuși să facă același lucru, să se bucure de exact același sprijin, pentru că altfel nu putem uh, obține absolut nimic. Uh, principiul subsidiarității, văd că primează, în același timp, sunt de acord cu acest principiu, însă în același timp sunt de părere că statele membre ar trebui să încerce a-și proteja uh, consumatorii, ceea ce nu face în momentul de fapt, nu fac în momentul de față și tocmai de aceea, iată, e nevoie de o acțiune la nivel european. Eu consider că trebuie să stabilim accente cât se poate declare. E clar că există conflicte de interes, uh, conflicte care trebuie să fie menționate. Deschiderea pieței e unul, un lucru, dar această deschidere a pieței nu trebuie să reprezinte un fel de sprijin adus spălării de bani sau infracțiunilor de orice fel. De, de orice fel. Doamna Pitikainen, doamna uh, de Moze, Moze au spus lucrul acesta și anume că e nevoie de un echilibru pe, perfect, uh, un, uh, trebuie să tragem învățături din aceste conflicte de interes și tocmai astfel vom reuși reuși să ajungem la un, o soluție bună pentru toată lumea. O soluție ar fi acordarea de autorizații. Autorizațiile sunt bune pentru că cu ajutorul lor am putea combate acele oi negre ale domeniului. Iar în raportul domnului Kreutzmann se spuneau cât se poate de clar care sunt condițiile care trebuie să fie uh, îndeplinite pentru acordarea unei licențe. Lucru important, dar licențele nu vor rezolva și trebuie să fim conștienți de lucrul acesta absolut toate problemele existente. Domnul Burghe, Borghezi, vă mulțumesc, domnule președinte. Discuția de astăzi trebuie să se bazeze pe, o, pe conștientizarea faptului că jocurile de noroc online reprezintă o revoluție jocurile de noroc, de obicei sau în mod tradițional, uh, se practicau în săli cât se poate de bine uh, reglementate, controlate. Bine, existau cu siguranță probleme, însă existau de asemenea și uh, norme clare. Bine, între timp însă situația s-a schimbat. Manipulările în domeniul jocurilor de noroc reprezintă, bineînțeles, o infracțiune și uh, uh e normal ca autoritățile polițienești să se autosesizeze, să combată aceste infracțiuni. Însă, Trebuie să nu pierdem din vedere revoluția reprezentată de apariția acestor jocuri de noroc online. În statul meu, uh, schimbările, revoluțiile, au, revoluția a avut uh, o, un impact absolut dramatic. Jocurile de noroc online din Italia reprezintă 22% din uh, PIB-ul din, din, din piața mondială a jocurilor de noroc, însă autoritățile fiscale uh, italiene nu reușesc să încaseze decât 0,6% din datoriile pe care aceste, acești operatori le-ar avea de achitat. Deci, iată care este situația. Numărul de operatori a crescut enorm în, ultim, în ultimii ani și uh, cine sunt, de fapt, acești uh, Eh, operatori. S-au identificat 391 de locații pentru care servesc de, de drept sedii ale operatorilor globali. Avem uh, sedii în Cipru, în Malta și în alte, în Gibraltar. Acestea sunt practic paradisurile jocurilor de noroc. Dar nu se știu prea multe despre cei care au înființat acești uh, operatori. Și tocmai această, această aceasta fiind sfera de acțiune din ce în ce mai cuprinzătoare a operatorilor în domeniul jocurilor de noroc online, trebuie să ne punem întrebarea cum anume îi putem pro- proteja pe uh, consumatori, cum îi putem ajuta să se protejeze singuri, de fapt. Uh, din păcate, cei care stau la uh, baza acestor activități uh, sunt de cele mai multe ori infractori. De la bun început sunt uh, mari uh, traficanți de droguri, reprezentanți ai mafiei și iată cu cât mai complicată devine situația pentru că avem aceste rețele infracționiste care, infracționale care, iată, încep să acapareze din ce, în ce mai mulți bani și de, de cele mai multe ori îi constrâng pe oameni să, să joace, pur și simplu. Deci e clar important să stabilim reguli cât se poate declare cu privire la accesul uh, la jocurile de noroc online și de asemenea la transparența acestor activități. Trebuie să protejăm interesele tuturor. Și încă un uh, aspect alarmant care vizează <laughs> din nou Italia, dar consider că autoritățile europene trebuie să se sesizeze neapărat. Deci ce se întâmplă în Italia? În Italia există concerne bancare foarte potente care se dovedesc a fi uh, uh, a fi deținătoare al unor societăți care oferă jocuri de noroc. Uh, spre exemplu, Banca Monte dei Paschi s-a dovedit a fi deținută astfel de uh, societăți de jocuri de noroc uh, prin intermediul căr, cărora proceda, se proceda la spălarea de bani. Ei bine, mă întreb dacă un asemenea comportament este într-adevăr normal. E oare normal ca băncile care doar au drept misiune activitățile bancare tradiționale să poată avea activități de genul acesta, să poată deține societăți care furnizează jocuri de noroc uh, Bine, mie nu mi se pare. Mi se pare că între, răspunsul la această întrebare este cât se poate de O diferențiere clară între aceste activități trebuie să fie bine reglementată și bine stabilită, pentru că astfel de activități sau duale nu trebuie să fie, să fie uh, permisă. Vă mulțumim foarte mult pentru această, acest comentariu. Într-adevăr, comentariul e foarte important. Mai avem 10 minute la dispoziție, am patru vorbitori pe lista de vorbitori și mai avem și uh, intervenția comisiei și tocmai de aceea vreau să vă în... întreb dacă nu ar fi mai bine să amânăm intervenția comisiei, ar fi mai bine să ascultăm părerile colegilor. Poate însă că reprezentantul comisiei vrea neapărat să ia cuvântul sau preferă să renunță uh, să renunțe la, la această intervenție. Doamna Weiler, domnul Vielner uh, și ceilalți doi colegi care sunt pe lista mea sunt rugați să vorbească cât mai succint cu putință. Trebuie să-i mai dăm cuvântul și raportorului, să nu uităm. Voi, voi fi foarte strict. Da, poate că unii dintre voi vor fi dispuși să-și amâne intervenția. Dar haideți să începem cu doamna Weiler. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succintă. Nu pot decât să fiu de acord cu absolut toate comentariile făcute. Sunt absolut uimită de faptul că sunt de acord întru totul cu domnul Kreutzmann. Acasă însă trebuie să protejăm această atitudine. Există landuri germane care consideră că o reglementare europeană este absolut superfluă. Schleswig-Holstein este unul dintre aceste landuri și mai sunt și altele. Uh, există voci care susțin că Europa nu are ce căuta în acest domeniu. Apoi, iată, că există două modificări. În, uh, au apărut doi, două nouă evenimente uh, de la raportul Schaldemose, raportul Kreuzmann încoace. Am avut marele scandal uh, fotbalistic de, de manipulare, an, aranjarea unor uh, meciuri, iată. Deci acest eveniment ne obligă neapărat să ne readaptăm uh, atitudinea. Și al doilea mare eveniment avem reformarea directivei privind uh, spălarea banilor și această directivă trebuie să fie inclusă în acest domeniu. Pentru că dacă nu o vom face, atunci, după cum spunea colegul din Italia, uh, Uh, adevărații deținători ai societăților uh, de jocuri de noroc online vor continua a fi uh, cine știe ce mari infractori. Deci e nevoie de transparență aici și această transparență este garantată de includerea directivei privind spălarea banilor aici. Domnul Fielner acum. Mulțumesc, Malcolm. Sunt de acord cu doamna Șaldemose facem progrese, dar progresele sunt lente. Iată, de 9 ani încoace tot discutăm acest subiect. Iată, trebuie să ne adaptăm evoluțiilor existente și această adoptare, ă, adaptare trebuie să implice neapărat ă, promulgarea unui act legislativ care să guverneze acest domeniu. Dar, bineînțeles, acest uh, Uh, act legislativ trebuie să țină cont de anumite constrângeri. Da, monopolurile sunt, da, sunt uh, ok, sunt bune, dar atâta timp cât ele protejează consumatorii și nu protejează guvernele. Mi se pare că acum monopolurile acestea protejează mai degrabă guvernele și iată de ce e nevoie de o acțiune europeană. Uh, în al doilea rând, în ceea ce privește autorizațiile, eu cred că Comisia ar fi trebuit să facă mai multe pentru scăderea uh, poverii administrative în acele state care doresc să-și reformeze sistemul de acordare a autorizațiilor. Mi se pare că sistemele acestea care sunt îmbunătățite la nivelul statelor membre devin din ce în ce mai împovărătoare și tocmai de aceea e nevoie de o acțiune a Comisiei. Comisia Europeană e nevoită să intervină pe pentru a îmbunătăți situația. Numărul de viitoare procese pe tema încălcării legislației europene cu siguranță va crește și cu siguranță vom avea multe de făcut. Acum, în ceea ce privește protecția consumatorilor, mi se pare ciudat faptul că am eliminat jocurile de noroc online din directiva privind uh, protecția consumatorilor. Deci, iată, trebuie să recuperăm timpul uh, timpul pierdut sau oportunitățile ratate. Uh, trebuie să le oferim uh, consumatorilor posibilitatea de a se auto-exclude măcar de pe anumite site-uri de jocuri online. Trebuie să facem lucrul acesta. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență, domnule Weiler. Vă mulțumesc pentru atitudinea aceasta plină, plină foarte echilibrată în ceea ce privește monopolurile. Sanelova. Eh, pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele a já bych v téhle souvislosti skutečně kladla. Aș dori să pun din nou accentul pe chestiunea protecției consumatorului. Cred că este foarte important să spunem că jocurile de noroc online reprezintă un risc foarte mare în eh, ceea ce privește crearea de dependență. Acestea sunt mai accesibile decât pariurile tradiționale. Este foarte simplu să intrați în această lume a jocurilor, nu trebuie să treceți de anumite obstacole. Aș dori să-i mulțumesc Comisiei pentru comunicarea sa. Cred că este o comunicare de calitate. Sunt de acord cu multe dintre lucrurile prezentate de raportor la nivelul Comisiei pentru Cultură, deja am discutat despre acest subiect, am vorbit foarte mult despre publicitatea responsabilă. Dorim să subliniem protejarea grupurilor vulnerabile, adică minori, în special, După părerea noastră, ar trebui să trecem la o interzicere a pariurilor făcute de către minori. O altă problemă sunt meciurile aranjate. Există rețelele care se ocupă de aranjarea acestor meciuri, iar acest lucru pune sub semnul întrebării integritatea sportului. Cred că suntem de acord cu privire la acest subiect. Vă mulțumesc. And then finally, Mrs. Doamna Perez, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte, doar un minut. Vreau să vorbesc. Am tot discutat despre această temă și am discutat pe larg, însă cu toate acestea dați-mi voie să vă spun că prevenția e importantă pentru eliminarea factor- uh, efectelor catastrofale. S-a tot vorbit despre uh, rețele, despre interese ascunse în Italia, spre exemplu, și tocmai de aceea operatorii autorizați trebuie să respecte anumite reguli. Solidaritatea, de asemenea, este foarte importantă. Până în momentul uh, de față, această solidaritate între statele membre nu a existat. Și, de asemenea, trebuie să ne asigurăm că operatorii sunt uh, identificați într-adevăr. S-a tot vorbit despre operatori care ar uh, juca jocul anumitor organizații uh, infracționale bine cunoscute de, de autorități, dar pe lângă aceștia există și uh, autorizați, uh, asociații ale jucătorilor care ar trebui neapărat să fie uh, ascult, ascultate. Uh, Uh, operatorul trebuie să fie identificat, dar și consumatorii trebuie să fie cât se poate de bine și clar identificați. Poate că o, un fel de uh, carte de identitate a jucătorilor n-ar fi o idee foarte proastă. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste contribuții, foarte, foarte variate. Tocmai asta vroiam de la bun început. Acum îi dăm domnului Ashley Fox uh, cuvântul pentru remarcile finale. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Mi-a făcut plăcere să ascult toate aceste puncte de vedere. Voi uh, colabora cu dumneavoastră pentru elaborarea unui raport și sper că ne vom putea pune cu toții de acord. În două minute nu o să pot acoperi toate punctele, dar aș dori să intervin asupra spălării de bani și aranjării de meciuri. Acestea sunt două subiecte importante și trebuie să ne asigurăm că regimul jocurilor de noroc online nu facilitează aceste două uh, infracțiuni. Unul dintre avantajele, dacă există astfel de avantaje ale sistemului de jocuri de noroc online, este faptul că se pot face încercări online. Nu putem dovedi că spălarea de bani și aranjarea meciurilor um, se, se face prin sistemul de jocuri online. Este un subiect foarte important de care trebuie să ne ocupăm. Protecția consumatorului este de asemenea un domeniu foarte important, dar și îmbunătățirea ofertei care li se adresează consumatorului. Da, trebuie reglementate jocurile de noroc, dar nici nu trebuie să adoptăm o perspectivă moralistă și să spunem că acestea sunt lucruri rele. Foarte multe persoane se bucură de aceste jocuri de noroc, dar acest lucru nu înseamnă că trebuie să dezaprobăm părerea acestor persoane. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Dumneavoastră trebuie să ne părăsiți pentru a ajunge la tren. Raportul dumneavoastră va fi trimis pe 26 februarie la traducere și 20-21 martie este data limită. 24-25 aprilie va fi data la care se va vota și sperăm ca până la sfârșitul lui mai să avem acest raport. Aștept uh, o dezbatere atunci când vom avea raportul domnului Fox. Îmi face plăcere să um, îi spun bun venit doamnei Verheyen, care este un um, participant regulat în această comisie și ne va prezenta răspunsul la comunicarea Comisiei cu privire la valorificarea cloud computingului în Europa. Domnul Feller este și el aici. Sunteți binevenit. Dumneavoastră aveți foarte multă experiență în acest domeniu. Doamna Verheyen, dați-mi voie să verific și prezența raportorilor din umbră, domnul Hotzer, dacă nu greșesc. Acesta va vorbi în numele socialdemocraților. Vom vedea în cele din urmă. Mai avem un raport din umbră și din partea grupului ALDE, și eu în calitate de raportor din umbră și oricine va dori să mai intervină. Doamna Verheyen, puteți interveni. Vă mulțumesc, doamna președintă, stimați colegi și colegi. Noua strategie a Comisiei Europene pentru valorificarea cloud computingului în uh, Europa se bazează tocmai pe valorificarea acestei noi tehnologii și pe folosirea cu efect de pârghie acestei noi tehnologii. În primul rând, ce este acest lucru, cloud computing? Poate unii dintre dumneavoastră îl cunosc, poate unii a studiat mai mult această temă. Este vorba de salvarea unor uh, date, indiferent de forma lor, pe niște servere îndepărtate, și uh, asigurarea accesului la aceste date, indiferent de pe ce calculator intri pe internet. Astfel, nu mai trebuie să îți salvezi pe fiecare calculator datele respective. Tocmai pentru că există această natură transfrontalieră, intervin anumite întrebări juridice legate de acceptarea cloud computingului, care uh, Um, care sunt dispozițiile puse în aplicare legate de protejarea datelor uh, cu caracter personal, care este situația cu protejarea drepturilor de autor în uh, acest nor și toate aceste îngrijorări juridice sunt importante pentru că cei care folosesc uh, această tehnologie își renunță, își transmit aceste date unui alt furnizor și uneori uh, este posibil să nu ai acces la aceste date. Deci poți să ai acces la date, dar transferul datelor este mai uh, dificil. Acest lucru are loc doar dacă există un acord de cooperare cu uh, furnizorii serviciului respectiv. Ce își dorește Comisia prin raportul său? Obiectivul este ca în colaborare cu Institutul European pentru Telecomunicații să se creeze niște norme adecvate legate de operabilitatea, de transferul de date și între diferitele servicii. Apoi, ă, transformarea, referința la diferitele regulamente aplicabile, astfel încât să se ajungă la o certitudine juridică. În raportul meu, eu uh, înțeleg foarte bine care este potențialul economic, dar și social al cloud computingului, pentru că se consideră că această nouă tehnologie aduce cu sine noi șanse pentru consumatori și pentru întreprinderi, în mod special pentru întreprinderi mici și mijlocii, care uh, Uh, pot contribui, de exemplu, și la crearea de locuri de muncă, mai ales în uh, zonele, regiunile. Însă, pentru acest lucru am avea nevoie de rețele, de o infrastructură de internet uh, în bandă largă, cât mai dezvoltată, tocmai în acest cloud computing va avea loc un transfer de o cantitate mare de date și pentru un asemenea transfer uh, și infrastructura trebuie adusă la zi, tocmai pentru a folosi la maxim potențialul economic al acestei noi tehnologii. Sunt convinsă că trebuie să promovăm această nouă tehnologie, în același timp să nu exagerăm prea mult cu reglementarea pentru a lăsa suficient spațiu de manevră, de manevră noilor servicii. M-am concentrat drept urmare asupra următoarelor uh, puncte în avizul meu Uh, spun foarte clar că numărul cuvintelor pe care pot introduce în acest aviz este restrâns. Deci a trebuit să avem o exprimare cât mai succintă și vă rog să mai uh, propuneți amendamente care să completeze acest uh, text. Eu însumi voi propune câteva amendamente, tocmai pentru ca poziția Comisiei să fie reflectată cât mai bine. În primul rând, M-am concentrat uh, pe câteva puncte. În primul rând, fragmentarea pieței digitale care trebuie combătută, neclaritatea uh, temeiului juridic pentru folosirea cloud computingului, lucru care nu încurajează consumatorii să folosească această nouă tehnologie și nu încurajează nici uh, furnizorii să o pună la dispoziție de altfel. Apoi, trebuie să consolidăm încrederea în cloud computing, uh, consumatorii, întreprinderile, autoritățile publice trebuie să aibă încredere că datele cu caracter personal sunt protejate și așa mai departe. Deci, cadrul legal trebuie definit pentru această nouă tehnologie. Apoi avem nevoie de o, un sistem uh, la nivel european de certificare a acestei noi tehnologii Uh, mai ales când vine vorba de portabilitatea datelor care va ajuta la acceptarea acestui nou sistem. Pentru că, de exemplu, dacă nu sunt uh, mulțumit de furnizorul actual, uh, să pot să schimb furnizorul fără să mă tem că îmi voi pierde datele. Apoi, accesul la date transfrontalier trebuie stabilit Însă pentru acest lucru avem nevoie de pași legislativi suplimentari pe viitor, avem nevoie de un sistem multilateral de acordare a, a autorizațiilor de funcționare, avem nevoie de o modificare a drepturilor de autor, însă aceste, și toate aceste evoluții sunt foarte importante în acest domeniu, sunt discuții pe care urmează să le avem pe viitor. Următorul uh, punct se referă la, la promovarea folosirii uh, acestei noi tehnologii în sectorul public, pentru că astfel se pot folosi la maxim efectele de sinergie uh, între diferite servicii de e-guvernare care pot îmbunătăți serviciile oferite populației. Să nu uităm de Uh, regiunile îndepărtate care au uh, dificultăți de a accesa toate serviciile guvernamentale, pentru că fără o prezență fizică se poate crea o apropiere față de cetățeni care altfel este imposibil de realizat. Un alt punct reprezintă cercetarea și dezvoltarea și promovarea antreprenoriatului în acest domeniu, care aduce cu sine un potențial foarte mare. Cred că cloud computing-ul ar trebui să devină o prioritate a programelor de cercetare din Europa, tocmai pentru a, a sprijini și antreprenoriatul. Pentru acest lucru poate am putea crea un program la nivel european care să se concentreze pe această nouă tehnologie, dar și pe alte noi tehnologii care ar putea aduce cu sine potențiale economice. Cred că dacă am avea o asemenea abordare, uh, am putea consolida rolul de lider al Europei în, în, uh, în acest uh, domeniu sau cel puțin am putea ține pasul cu evoluțiile globale. Aștept cu nerăbdare completările din partea colegilor pentru că, după cum am spus, uh, inițial acest uh, textul unei asemenea vis trebuie să fie unul restrâns, însă el poate fi îmbogățit prin amendamentele depuse. Well, thank you very much, Mrs. You're right. Vă mulțumesc mult. vor fi destule oportunități pentru a reacționa la prezentarea dumneavoastră. Nu văd pe nimeni din partea socialdemocraților aici pentru a răspunde, așa că voi începe discuția raportorilor din umbră cu domnul Lockergard. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc doamnei Ferhan pentru acest aviz. Cred că este dificil să nu fim de acord cu dânsa cu privire la acest subiect. Deși, într-adevăr, unele aspecte pot fi destul de dificil de decis din punct de vedere politic. Oricum, este clar că suntem de acord cu dânsa. Acest uh, aviz acoperă aspectele principale și mai mult de atât, faptul că trebuie să ajutăm piața unică a cloud, com a cloud digitală prin cloud computing. Prin cloud computing putem să reducem cheltuielile de depozitare a datelor de asemenea are potențial de creare de locuri de muncă, conform studiului făcut de Universitatea din Milano, poate crea 1,5 milioane de locuri de muncă, iar acest lucru este destul de mult când vine vorba de, de acest um, aspect. De asemenea, face ca oricine este conectat la internet să aibă acces la informații. Aș dori să Menționez și problema bugetului. Conexiunea la internet este cheia în um, cazul cloud computing. Acesta are un potențial foarte mare pentru oamenii din zonele izolate, Așa că mi se pare destul de frustrant faptul că s-a propus scăderea cheltuielilor pentru conectarea la internet. Mi se pare un paradox și cred că ar trebui să vorbim despre acest aspect în avizul nostru. Oricum, aș, de-abia aștept să lucrez împreună cu raportorul în uh, săptămânile următoare. Mulțumesc. Domnul domnul Engström. La fel ca antevorbitorul meu, doresc să spun că sunt de acord cu avizul, însă vreau să menționez încă două aspecte. Spionajul industrial nu a fost um, acoperit de comunicarea Comisiei. Dacă există riscul ca o țară să fie spionată, atunci serviciile de securitate din țara respectivă au tot timpul accesul la date. Este posibil ca aceste date să fie încriptate și ar trebui să se întâmple așa deoarece ă, datele sunt accesibile. De exemplu, dacă datele sunt stocate în Azerbaijan, cineva din Azerbaijan va avea acces la aceste date. Adică este vorba de serviciile de securitate. Acest lucru ar putea sau nu să conteze. Poate pentru indivizi sau pentru IMM-uri nu contează neapărat faptul că serviciile de securitate pot să aibă acces la aceste date. Poate dacă sunteți o pizzerie locală și au acces la rețeta noastră secretă de pizza, nu contează așa de mult. Uh, Dar dacă sunteți Airbus, atunci nu doriți să folosiți cloud computing, deoarece atunci Boeing va avea acces la toate datele dumneavoastră și la toate licitațiile pe care le faceți. Apoi apar și anumite aspecte tehnice. Când datele personale sunt puse în acest cloud, sunt transferate, de exemplu, în țări care nu fac parte din Uniunea Europeană. Și atunci trebuie să ne gândim la riscuri. Probabil autoritățile publice ar trebui să analizeze îndeaproape aceste aspecte și să vadă cum trebuie gestionate aceste date și care sunt țările spre care se vor exporta respectivele date. Cred că ar trebui luat în considerare acest aspect. Iar cel de-al doilea este legat de, de drepturile de autor. Eu uh, consider că acestea, aceste taxe ar putea să blocheze cloud computing-ul în Europa pentru indivizi și pentru IMM-uri, dacă aceștia trebuie să plătească taxe suplimentare pentru utilizarea acestei tehnologii. De exemplu, dacă puneți uh, materiale audio sau video pe cloud și când vreți să le ascultați trebuie să plătiți taxe suplimentare, atunci uh, cred că acest lucru ar dăuna cloud computingului în Europa. Acestea au fost cele două comentarii pe care am vrut să le fac. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru intervenție. Încă câteva remarci din partea mea. Acesta cred că este un studiu foarte bun, probabil um, ați vrea să îl citiți și dumneavoastră, deoarece are câteva um, idei despre protecția consumatorului care sunt foarte relevante. Mă surprinde faptul că um, cloud computing-ul a intrat în uh, domeniul, consuma- în domeniul consumatorilor. Am vrut să cumpăr o cam, un aparat de fotografiat și atunci când uh, l-am plătit, am fost întrebat dacă doresc să cumpăr și un uh, cloud. Și nu știu câți consumatori cunosc uh, ce înseamnă un astfel de cloud și ce implică. Nu știu dacă ar trebui să avem nevoie de un cloud pentru a folosi un aparat de fotografiat și nu știu câți oameni știu că pot să își stocheze datele altundeva decât pe propriul aparat de fotografiat. Protejarea datelor ar trebui să reprezinte o prioritate și raportul a menționat deja acest aspect – și apoi intervin chestiuni legate de piața unică, în special legate de standarde, interoperabilitate, dacă acestea vor fi restricționate în termen de cloud computing sau dacă vom găsi metode alternative pentru a orienta activitățile consumatorilor în anumite direcții. De asemenea, ne interesează um, sectorul public și achizițiile publice. Deja unul din vorbitori a menționat acest aspect. Autoritățile publice ar putea avea acces la aceste date. Cred că um, Doamna Reding consideră că contractul cadru comun va favoriza dezvoltarea acestei tehnologii de cloud computing și vom discuta despre acesta mâine după masă. Va fi interesant să vedem uh, care vor fi rezultatele evaluării. Cam atât am avut eu de spus. Sunt sigur că vom putea colabora cu succes cu raportorii pentru a apăra interesele consumatorilor. Și sperăm că vom putea să oferim Comisiei pentru Industriei câteva contribuții valoroase. Vă mulțumesc pentru intervențiile dumneavoastră. Cine mai dorește să ia cuvântul? O, ați, ați uh, venit destul de târziu, dar um, domnul raportor din partea socialdemocraților, dacă doriți să interveniți. Vă mulțumesc. Cred că strategia referitoare la cloud computing va contribui în mod major la dezvoltarea pieței uh, interne europene. Eu salut această propunere și consider că dă o direcție bună. Mie mi se pare foarte important acest aspect al protejării uh, datelor cu caracter uh, personal, mai ales pentru întreprinderi uh, mici și mijlocii și, în general, pentru întreprinderile europene, această tehnologie reprezintă o mare șansă ca pentru a-și uh, uh, apăra pozițiile vis-a-vis -vis de întreprinderile dincolo de Atlantic. Cred că aceste șanse ar trebui să fie folosite de întreprinderile europene. Foarte multe lucruri uh, reprezintă o îmbunătățire și pentru noi, din foarte multe puncte de vedere, Um, efectul de, de economisire al uh, a energiei este unul deloc de neglijat. Tocmai de aceea salut această propunere. Da, îmi pare rău că nu v-am spus în mod oficial bine ați venit la comisia noastră. Mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră și așteptăm cu nerăbdare să luați cuvântul și în alte ocazii mai avem doi colegi care urmează să ia cuvântul. Cred că fiecare dintre dumneavoastră va avea la dispoziție două minute. Domnul Arias este primul. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând doresc să mulțumesc uh, raportoarei pentru munca foarte bună pe care a depus-o. Mai avem multe lucruri de făcut, dar oricum această inițiativă este una foarte importantă. Cred că cei care cunosc mediul digital nu se pot uh, împotrivi dezvoltării cloud computingului. Cu toate acestea, eu am uh, câteva îndoieli. În primul rând, trebuie să discutăm despre transparență și certitudine juridică. Părerea mea uh, vis-a-vis -vis de cloud computing este, <laughs> se aseamănă cu uh, o bancă unde în loc să-ți uh, depozitezi uh, banii, îți depozitezi uh, datele. Și și deci până la urmă moneda noi lumi digitală este reprezentată de date. Și eu aș avea o întrebare legată de refolosirea datelor. Dacă eu îmi depun banii la bancă, știu unde aceștia sunt. Uh, și dacă depun datele într-un cloud, nu știu unde sunt. Dacă îmi ridic banii de la bancă, banca nu mai are banii mei. Dacă îmi ridic uh, datele din cloud, nu, știu, nu înțeleg dacă se întâmplă acest lucru. Datele rămân acolo sau au fost înlăturate. Apoi, ce se întâmplă dacă schimb furnizor, furnizorul de, uh, furniz, furnizorul de a, acestui serviciu? Deci nu știu ce se întâmplă cu aceste date dacă doresc să le transfer sau să mi le retrag în totalitate. Și apoi, ce se întâmplă dacă datele mele sunt uh, pierdute? Dacă un operator lucrează cu datele mele și trece printr-o problemă tehnică, îmi pierde datele, cum voi fi răscumpărat pentru acest lucru? Apoi, dacă o întreprindere care se ocupă de cloud computing este preluată uh, de o altă întreprindere, ce se întâmplă și în această situație? Dacă, o asem- dacă un asemenea furnizor um, dă faliment, ce se întâmplă în această situație cu datele? Uh, știu că textul trebuie să fie unul uh, limitat, însă ar trebui să discutăm despre toate aceste puncte pentru a proteja consumatorii, fără de care cloud computingul nu se va dezvolta pe viitor. Dar sunt de acord cu dumneavoastră. Domnul Trașcov, are acum cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Această discuție poate părea a fi una profană, dar va deveni una foarte politică, pentru că există legături cu protejarea uh, datelor cu caracter personal, care este o temă foarte politică și în momentul în care vom discuta cu partenerii noștri din Statele Unite, lucrurile vor fi și mai politice. Oricum, competențele noastre sunt uh, atinse din foarte multe puncte de vedere comerțul uh, electronic de care se ocupă Pablo, apoi fragmentarea uh, piețelor. Aici intervine transpunerea care nu este una unitară, apoi standardizarea normelor. Noi ne ocupăm tocmai de acest lucru. Fără norme standardizate, sistemul nu va funcționa. Apoi, uh, achizițiile publice de care tot noi ne ocupăm. Și în final, uh, dezbaterea legată de protejarea datelor, noi ne dorim ca datele cu caracter personal să fie cât mai bine protejate. Cu toate acestea, trebuie să găsim un uh, echilibru pentru a nu uh, ucide anumite modele de a face afaceri. Și apoi, dacă este să discutăm de riscuri, de, de securitatea rețelelor, de notificare, de încălcarea uh, um, prevederilor legate la protejarea datelor. Trebuie să fim foarte activi uh, din punctul nostru de vedere, să ne implicăm cât mai mult în această discuție pentru a atinge un rezultat care să ne permită să profităm de potențialul imens al cloud computingului. Toate studiile elaborate până acum ne arată că am rămas foarte mult în urmă și dacă nu ne vom reveni, nu mai avem nicio șansă să recuperăm terenul pierdut deci, doresc să mulțumesc uh, doamnei raportor pentru că a pregătit de bine atât uh, acest uh, dosar. După cum am spus, este o temă foarte generală și unii ar putea crede că nu noi trebuie să ne ocupăm de ea, dar trebuie să facem acest lucru. Vă mulțumesc pentru această contribuție utilă. Doresc să mulțumesc tuturor care au luat cuvântul. Într-adevăr, când vine vorba de uh, protecția datelor, am votat deja un uh, aviz care a tras uh, o atenție sporită asupra activității comisiei noastre. Acum îi dau cuvântul reprezentantului comisiei pentru câteva minute și dau drumul la cronometru dacă cumva aveți nevoie de mai mult de două minute. Îți mulțumesc, Malcolm, și doresc să mulțumesc și raportorului, doamnei Farheim, pentru că, după părerea noastră, proiectul de aviz se referă la punctele principale, respectând limitările impuse de mărimea unui aviz și punctele la care s-au referit uh, vorbitorii în această discuție sunt tocmai cele la care ne-am gândit și noi în momentul în care am elaborat comunicarea noastră. Aș dori să spun că pentru această comisie punctele legate de internetul în bandă largă și calitatea necesară pentru a avea un acces adecvat în cloud computing sunt foarte importante. Aceste lucruri nu uh, răiesc poate suficient de puternic în comunicarea noastră, dar este esențial să ai un internet în bandă largă pentru ca cloud computingul să funcționeze. Nu este vorba doar de un acces uh, fix, dar uh, pentru foarte multe întreprinderi este uh, foarte important ca angajații lor să aibă acces la informații vitale, indiferent de locul unde se află aceștia. Din punctul de vedere al reglementării a pieței, ce am spus în uh, comunicare este că există agende în desfășurare în paralel agenda de reglementare care trebuie pusă în aplicare. Ceea ce am uh, inclus noi în agenda digitală pentru Europa nu este un lucru greșit, dar trebuie să țină seama de cloud computing-ul, de exemplu. Domnul Engström s-a referit la aceste taxe private pentru copiere. Această, acest lucru reprezintă o modalitate foarte bună de monitorizare pe viitor acestor activități. Vitorino tocmai ne-a spus că în momentul în care există o plată directă făcută, aceasta este singura plată care ar trebui făcută, deci nu ar trebui să se recurgă la uh, plăți suplimentare și sper că se va ține seama de această propunere de către Direcția Generală Market. Oricum, agenda de reglementare progresează și trebuie să fie clarificate mai multe puncte în ea. Apoi, chestiunea legată de accesul la informații de către autoritățile de punere în aplicare a legii este una importantă. Poate simplificăm prea mult uh, lucrurile dacă spunem că nu știm unde uh, sunt datele. În mod sigur, când vine vorba de mm, actori uh, majori, privați, când vine vorba de autorități publice, aceștia sunt uh, capabili să afle acest lucru și abordarea este una foarte sofisticată. Într-adevăr, când contează, totul depinde de importanța ă, datelor și soluțiile trebuie să țină seama de ă, diferitele categorii. În momentul în care trebuie să ă, punem în aplicare aceste dispoziții legate de securitate, avem nevoie de mecanismele adecvate. Beneficiile vin și din standardizare și uh, simplificarea probabil ne va ajuta din acest punct de vedere. Dacă exagerăm prea mult cu certificarea, dacă s-ar putea să pierzi beneficiile legate de costuri. Deci trebuie să găsim echilibrul între soluții foarte securizate, individuale, uh, de la firmă la firmă, de la consumator la consumator, de la țară la, țară și soluțiile standardizate. Toate negocierile următoare se vor baza pe cartarea standardelor pe care operăm acum. People buying cloud services or signing up. Și toate aceste standarde uh, va ajuta consumatorii să evalueze calitatea uh, serviciilor pe care le obțin și lucrăm uh, îndeaproape cu colegii noștri pentru a gestiona interfața care există acum de a accepta sau neaccepta o propunere de către consumatori. Toată această dezbatere este una foarte nuanțată și așteptăm cu nerăbdare colaborarea strânsă cu această comisie pentru a obține uh, un rezultat care sunt convins că se va dovedi foarte util. Vă mulțumesc. Dau acum cuvântul doamnei Far- Farheyen pentru uh, un uh, rezumat și pentru a ne spune care este calendarul. Vă mulțumesc, doresc să mulțumesc colegilor pentru remarcile lor, pentru sugestiile făcute. Cele spuse de domnul Lockegaard uh, vis-a-vis de cercetare și de reducerea bugetului pentru, con- pentru facilitatea conectarea Europei este un aspect foarte important. Facem un uh, pas uriaș înapoi dacă acceptăm această propunere și poate statele membre vor uh, ține seama de acest lucru în momentul în care vor negocia următorul cadru financiar multianual. Acest lucru este legat și de stabilirea priorităților corecte în domeniul cercetării. Tema siguranței datelor este una foarte importantă. Fără aceasta nu există încredere în sistem, nu știm ce se întâmplă cu datele, cum este asigurată evitarea pierderii datelor, deci trebuie să găsim modalități pentru a asigura, de, de exemplu, prin intermediul prin unui cloud european asemenea date. Astfel, de exemplu, am putea stabili standarde înalte pentru siguranță, pentru transferul datelor și cred că, în general, avem o bază pe care putem lucra și aștept cu nerăbdare colaborarea cu raportori din umbră și cu toți cei care sunt interesați de această temă. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Calendarul pentru depunere a amendamentelor este 26 martie, deci cred că avem timp suficient pentru schimb de opinii. 23 aprilie este data în care vom discuta amendamentele și votul pe 29-30 mai. Vă mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră. Încheiem așadar ședința din această dimineață. Domnul președinte mulțumesc și interpreților și vă aduc aminte că la ora 15 avem o audiere importantă în această sală referitoare la punerea în aplicare a directivei um, privind serviciile. Avem o listă foarte interesantă de vorbitori, deci ora 15 Uh, și uh, audierea despre punerea în aplicare a uh, directivei privind serviciile